I think we can start. Cred că putem începe. Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi, dragi colegi și dragi experți invitați la această audiere, o audiere în legătură cu provocările și reacțiile pentru turismul european. Raportoarea este Izabela del Monte. Aș dori să amintesc tuturor vorbitorilor că am prevăzut doar câte șapte minute pentru fiecare prezentare, cu excepția domnului Ortun, care este principalul vorbitor și are 10 minute la dispoziție dispoziție. Avem un program foarte strâns uh, pentru această după-amiază. Rog pe toată lumea, pe toate colegele, pe toți colegii să respecte timpul afectat pentru a putea să derulăm bine această audiere. Înainte de toate dau cuvântul Izabelei de Monte, raportoare. Te rog. E, eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea mea, mulțumiri tuturor um, raportorilor care au intervenit pe această temă, pentru că cred că este o zi importantă, cea pe care o dedicăm uh, importanței turismului în Europa. Asta după ce am constituit și o echipă de intervenție, un task force, dar și un uh, intergrup pe turism împreună cu Claudia Țapardel. Deci am reușit să ne organizăm cât se poate de bine pentru a aborda această tematică. Acest raport își propune să arate direcția generală pentru turism în Europa, dar se dorește și o consolidare a politicii în domeniul turismului. Vreau să asigur pe toată lumea de disponibilitatea mea de a asculta toate propunerile, pentru că, sigur, noi ne-am concentrat pe anumite teme, dar uh, sunt dispusă să completez acest raport și cu alte idei în condițiile în care totuși raportul își dorește să dea o direcție foarte clară. Trebuie totuși să reamintim că pe turism avem doar competențe uh, de susținere. Nu vrem să furăm din competențele locale și regionale în niciun caz, însă totuși cred că se impune să întărim colaborarea între uh, partea publică și cea privată, pentru că, în realitate, aceasta este destul de slabă. Apoi ne dorim să creăm un ambient propice pentru dezvoltarea întreprinderilor din acest sector, asta în condițiile în care turismul este al, al un sector foarte important care reprezintă 10% din produsul intern brut, uh, are 1.800.000 de întreprinderi și care, chiar în condițiile de criză din uh, ultimii ani, a reușit totuși să crească cu câteva puncte procentuale. Trebuie însă să menționăm și valoarea socială a turismului, pentru că el se desfășoară în principal prin uh, IMM-uri, și în special în centrele mai mici contribuie la coeziunea socială din punct de vedere european. A investi în turism înseamnă, înseamnă să investești în teritoriu, <clears throat> pentru că merg mână în mână turismul și transportul. Și de asemenea știm că există și cazuri de dumping social și aici se impune o mai mare atenție. Dacă se investește în turism, se investește de fapt și în teritoriu și în valorificarea diferitelor meserii aferente. Astăzi ne confruntăm cu provocarea unui turism în schimbare, un sector foarte dinamic pentru că ne-am îndepărtat puțin de turismul de masă și am mers spre turismul specializat, cel cultural, de mediu, cu turismul medical, cel sportiv, religios, rural, maritim, industrial și aș putea să continui. Deci ar trebui să fim în măsură să răspundem la această cerere amplă, sporind în același timp competitivitatea la nivel european, asta în comparație cu alte țări extracomunitare și asta, bineînțeles, consolidând în același timp și identitatea noastră. În uh, concluzie, trebuie totuși să menționăm și valoarea digitalizării, pentru că și internetul uh, se impune pe această piață a turismului. Este totuși uh, însă și o industrie volatilă în același timp, așadar trebuie să avem grijă pentru că turistul depinde din ce în ce mult pe recomandările pe care le găsește pe internet. Trebuie să vedem cum anume putem promova Europa ca destinație turistică și asta prin intermediul unui turism responsabil și durabil, nu e o noutate, dar trebuie să vedem ce putem face în plus față de ce s-a făcut până acum. Și în plus, trebuie să acordăm atenție și animalelor, pentru că uneori turismul exploatează anumite resurse într-o manieră mai puțin etică. Turismul pe litoral, cel de coastă, poate deveni de asemenea și un instrument de creștere pentru creare de locuri de muncă. Mă opresc aici și vă reamintesc că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a-mi completa raportul cu sugestii uh, din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum, uh, din partea Comisiei, domnul Ortun. Good afternoon to all. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Uh, vocea nu mă prea ajută, așa că voi avea o intervenție mai scurtă decât uh, timpul afectat de dumneavoastră, dar va fi interesant cu siguranță să ascultăm pe toți experții, pentru că ar fi bine să avem un schimb de vedere până la urmă. Aș vrea doar să repet pentru uh, cei care nu au fost aici la finele lui ianuarie că pregătim un plan de acțiune foarte detaliat, uh, bazându-ne pe cele opt priorități care au fost stabilite de către comisarul de specialitate în Madrid la finele lui ianuarie și trei dintre aceste priorități sunt și subiectul discuției de astăzi. Nu voi insista asupra ele. Celelalte cinci în legătură cu care uh, avem preocupări uh, se află în pregătire pentru a uh, putea până la urmă să pregătim prezentarea comisarului la următorul forum european din uh, septembrie și atunci va fi prezentat de altfel și planul de acțiune completat în acest domeniu. Pregătim de asemenea consultări uh, interim cu statele membre, uh, cu reprezentanța industriei, cu toți uh, cei care pe plan privat uh, sunt interesați și uh, lucrează în acest domeniu. Deci vom ține seamă de opiniile lor, actori publici și privați. În completarea celor trei priorități pe care urmează să le discutăm astăzi, care se află pe ordinea de zi de astăzi, plus implementarea uh, turismului uh, de coastă și maritim. Începem pregătirea cu alte servicii ale comisiei implicate pentru a insista pe cât posibil asupra cadrului de reglementare și cadrului administrativ pentru activitatea în domeniul turistic. Vom începe cu acte legislative și non-legislative care au uh, un impact uh, pentru turismul în Europa dar uh, vom dezvolta și practici administrative care s-au dovedit a fi binevenite pe plan național pentru a încerca să armonizăm uh, eforturile pe plan național și regional. Și ne concentrăm pe uh, achiul uh, legat de protecția consumatorului. Vom încerca și un exercițiu refit împreună cu colegii noștri de la Direcția Generală uh, Justiție și cu colegii de la DigiTax pe probleme uh, de impozitare pe care uh, funcționează în Europa, dar aici, oricum, competența este a statelor membre. O a treia inițiativă este evaluarea competențelor tuturor lucrătorilor în domeniul turismului, împreună cu Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Colaborăm pentru uh, a face o evaluare pe plan european să uh, verificăm și competențele digitale, competențele lingvistice ale lucrătorilor în acest domeniu. De asemenea, uh, avem întâlniri um, menite să promoveze um, turismul uh, seniorilor, dar și al turiștilor tineri um, și în perioada extrasezon. Suntem interesați să fim parte a acestor inițiative pe care le promovăm și un domeniu care poate este mai puțin dezvoltat, l-am menționat și la anterioara întâlnire a acestui grup de lucru, avem o acțiune comună menită să îmbunătățeze turismul intermodal și uh, interconectat. Noi uh, nu ne mai concentrăm strict doar pe problemele turistice, ci și pe uh, întregul lanț de uh, călătorie a turistului pentru a îmbunătăți lucrurile pe plan național, regional și european, pentru a facilita uh, intermodalitatea în Uniunea Europeană. Este un domeniu în legătură cu care am început să lucrăm cu colegii de la DG Move, dar cred că și comisia dumneavoastră poate să se implice pentru că există o legătură cu competențele comisiei TRAN. Și ultima ultimă chestiune, îmbunătățirea guvernanței în toate problemele uh, care sunt legate de turism, de industria europeană turistică, pentru a promova o abordare mai amplă la nivelul industriei uh, specializate, dar și a industriilor uh, care sunt în legătură cu turismul. Transportul, cultura, creativitatea, gastronomia, uh, moda sunt toate uh, domenii care sunt înrudite și apropiate de uh, activitatea turistică și din acest punct de vedere dorim să sporim competitivitatea turismului în Europa, inclusiv în colaborare cu DigiGrowth. Deci urmărim un lanț valoric uh, care să fie îmbunătățit. Și sunt uh, absolut de acord cu spusele raportoarei Izabela de Monte. Facem eforturi mai serioase pentru parteneriate public-private uh, care să fie mai funcționale, atât pe plan european, prin federațiile de specialitate, cât și pe plan local. Și cred că în cel de-al doilea uh, grup de intervenții de astăzi și în grupul 3 uh, se vor spune lucruri uh, care pot să stimuleze Uh, acest parteneriat public-privat pentru a spori vizibilitatea Europei în țările noastre, pentru a promova produsele turistice europene și pentru a facilita uh, activitatea în uh, folosul unui turism durabil. Deci am terminat mai devreme cu un minut și jumătate, dar Aștept cu interes și dezbaterea care va urma. Președintele, vă mulțumim și vă dorim uh, toate cele bune dumneavoastră și vocii dumneavoastră. Înainte de a trece la primul uh, grup tematic, vreau să vă anunț decizia coordonatorilor de astăzi. Uh, coordonatorii l-au audiat pe domnul Pavel Wojciechowski, care este desemnat uh, coordonator european pentru culoarul uh, european Rin-Alpi și dacă nu va exista obiecții până uh, la încheierea ședinței, la ora 18.30, considerăm că decizia rămâne în picioare. Trecem acum la partea întâi, digitalizarea IMM-urilor, avem trei invitați, Nick Hall, director de la Digital Tourism Think Tank, este primul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep direct, fără mai face decât o scurtă introducere. Pot să vă spun ce facem noi. Noi suntem uh, o companie foarte mică care a început acțiunea în 2013. Suntem un think tank și ideea noastră este aceea de a aduce la oaltă oameni din diverse domenii pentru a face schimburi de experiențe, de cunoștințe în legătură cu piața digitală. Am făcut-o prin mai multe uh, modalități, uh, um, printr-un proces de reflexie asupra felului în care funcționează industria. Am uh, înființat și niște activități inovatoare, recent un pilot, un proiect pilot um, la nivel european pentru a promova procesul de digitalizare în domeniul turismului a IMM-urilor și avem și o serie de dezbateri cheie la nivelul industriei, unde discutăm temele esențiale și un proces de construire de capacități. Deci, acum, pe scurt, am văzut că uh, lipsesc o serie de elemente de aici, dar nu asta este important. Într-adevăr, există o adevărată revoluție la nivelul călătoriilor în ziua actuală, o revoluție care este esențială pentru mediul de afaceri. Există trei piloni centrale a acestei revoluții. Ar trebui să apară aici um, trei bule diferite, dar ele nu apar, dar nu nimic. În primul rând e vorba de consum și o uh, mișcare înspre împuternicirea din ce în ce mai mare a consumatorilor. Am văzut asta încă uh, de mulți ani când s-a lansat Expedia, care a fost un exemplu care a tulburat apele uh, pentru agențiile de voiaj, de călătorii. Acum, mai recent, uh, și este partea dezbaterii de astăzi, există uh, un nou partener de economie partajată care reprezintă o adevărată provocare pentru industrie și pentru factorii de decizie care trebuie să vadă cum pot uh, rezolva această situație și la ce nivel pot interveni. Al doilea aspect este cel generațional al mileniului nostru, pentru care uh, tehnologia este o parte a experienței de zi cu zi și toată partea de călătorie se așteaptă să fie digitalizată, să există această interacțiune uh, digitală de la planificare până la experiența propriu-zisă a călătoriei. Și al treilea pilon este a, a designului de servere, astfel încât să gestionezi afacerea uh, punând um, serviciile oferite clienților în centrul activității tale. Importanța tehnologiei pentru servicii este în acest sens esențială. Uh, am să trec mai departe, aici lipsesc două elemente, dar am să vă explic ce ar trebui să vedeți. Pe partea stângă avem um, mediul de afaceri și este important să diferențiem între Uh, afaceri de turism, mediul de turism pentru afaceri și uh, tehnologia informației care se referă la distribuție, sisteme IT și noi tehnologii, pentru că ambele au nevoie de soluții diferite. Văd că nu apare nimic aici, deci am să vă explic despre ce vorbesc. Dacă vorbim despre competitivitate și noi oportunități pentru Europa, pentru mediul de afaceri în uh, turism, există noi oportunități cheie pe care le separ în trei piloni încă o dată, care nici aceștia nu apar. În primul rând, la nivel național, E important ca măsurile să fie eficiente, o susținere a afacerilor, în general IMM-urile care trebuie să se dezvolte în puternic și care acoperă o serie de activități foarte largă, de la competențe de bază până la diverse alte abilități și competențe. În al doilea rând, schimburi de cunoștințe avem exemplu forumurilor create pentru schimburi de experiențe care sunt esențiale în domeniul turismului și al treilea aspect este cel al transformării digitale, cum este numită ea. Trec mai departe? Sau acum e bine? Nu, nu vorbeam despre acest slide. Mă refeream la altul. Am și un document în PDF. Poate ne poate ajuta acesta. I think mine shows well. All right, before. I can, I'm happy to continue. Um, Eu pot merge mai departe dacă doriți. Foarte bine. Al treilea aspect cheie care apărea pe aceste slide-uri e vorba de transformare digitală din ce în ce mai puternică, astfel încât mediul de afaceri să își transforme felul uh, de a uh, fi operațional. Am avut o dezbatere în urmă cu câteva săptămâni în legătură cu felul în care Comisia Europeană poate susține companiile multigeneraționale, pentru că de multe ori există adevărate oportunități pentru noua generație să ofere ceva nou în afacerea respectivă. Următorul aspect pe care vreau să mă centrez este tehnologia și distribuția. În ziua de astăzi ne centrăm pe datele uh, publice deschise pentru tehnologie, pentru antreprenori, pentru ca aceștia să-și aducă contribuția. Și aceasta oferă noi oportunități pentru turism. De asemenea, spiritul antreprenorial este esențial și este un domeniu de bază în care Europa poate deveni competitivă la nivel global în mod eficient. Al treilea aspect ar fi acela al inovării și importanța inovării. Bineînțeles, sectorul turismului prezintă provocări unice pe care le cunoaștem foarte bine, de exemplu sezonalitatea și problemele la nivel național sau diferențele naționale. Inovarea în acest sens poate oferi soluții de succes pentru câteva dintre provocările cheie cu care se confruntă turismul. În concluzie, dacă vedem care sunt oportunitățile și nevoile existente în ceea ce privește turismul european, și vreau să fac aici diferența întotdeauna între tehnologie și distribuție și activități de turism. E nevoie de o mai mare susținere la nivelul mediului de afaceri. Comentariile sunt foarte utile și e nevoie de o coordonare mai mare la nivel european. De asemenea, la nivel european trebuie să se țină cont de soluțiile care sunt găsite la nivel național, deci se necesită și o comunicare mai bună. Activitățile comisiei ar trebui să ajungă în mod eficient la companiile respective. În ceea ce privește performanța și natura schimbărilor care se realizează, trebuie să reevaluăm indicatorii de performanță în ceea ce privește programele și inițiativele existente. Al patrulea aspect, dacă ne gândim la companii uh, și la atitudinea comercială pe care o avem în general. Un ultim punct pentru tehnologie și distribuție, în ceea ce privește economia partajată și regulamentele, în multe cazuri adaptarea, sistemul de adaptare este suficient, însă aceasta trebuie să se facă într-un mod rațional, rezonabil. În același timp, ar trebui să vedem cum putem împuternici mai mult acești actori, astfel încât tehnologia să devină un adevărat uh, instrument și nu un obstacol. Dacă vedem și consecințele uh, la nivel economic pentru startup-uri, de exemplu, există adevărate comunități uh, de startup-uri în Europa și aceasta reprezintă o oportunitate deosebit de bună pentru a fi competitiv, de exemplu, cu Statele Unite. Competitivitatea, Uniunea Europeană are o ofertă unică și variată uh, pe care o face la nivel global. Și cred că ar trebui să ne gândim în primul rând la oferta pe care o avem la nivel local, regional, pentru ca aceasta să fie întărită. Aceasta este o atitudine bună pentru competitivitatea noastră globală. Și cu aceasta închei uh, prezentarea mea inițială. Îmi pare rău că nu am avut aici diapozitivele, dar am putut, sper, să vă prezint totuși ce aveam de spus. Mulțumesc. Uh, tocmai ni se spune că probabil era de vină suportul magnetic și că la celelalte funcționează. Urmează acum următorul vorbitor, Juan Jesus Garcia, uh, din partea Amadeus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această inițiativă importantă. Aș dori să încep prin a ovări câteva date despre compania pentru care lucrez. Vedeți uh, în titlu că ne-am adăugat Born Digital, născută digital. Amadeus este o companie care a fost creată acum 20 de ani, care a, uh, are menirea de a crea software pentru industria turismului. Suntem prezenți în 195 de țări și sperăm să putem veni cu o contribuție interesantă astăzi, dată fiind experiența digitală de care beneficiem. Am încercat uh, să structurez prezentarea respectând uh, cele șapte-opt minute acordate de intervenție. Vreau să vin cu un mesaj constructiv. Digitalizarea a ajuns o realitate. Modul în care ne vindem produsele în industria turismului a devenit uh, digital. Există o serie întreagă de studii, nu doar private, ci și din partea Comisiei Europene, unde apare acest aspect al digitalizării. Deci vrem să venim cu un mesaj pozitiv uh, al oportunității, în special pentru IMM-uri, de a se pune la curent cu această tehnologie pentru că ar putea accesa o piață mai mare. Deci, practic, uh, când o companie se digitalizează, are acces la piața globală. Colegul Nicholas Hall a arătat că și timp tânăra de generație poate avea o contribuție în uh, turism. Este un segment întreg care accesează online uh, și achiziționează online produsele turistice. Deci, pe ansamblu, și ca al doilea mesaj, am dori să transmitem uh, că digitalizarea nu este un scop în sine, ci este un instrument pentru ca uh, companiile de turism să devină mai competitive. Acum, întrebarea este cum anume putem uh, um, ajuta IMM-urile să devină mai competitive. Aici, în acest diapozitiv, vedeți uh, cu gri, în baza studiului pe care l-am realizat, cele mai noi tendințe identificate. Noi credem că, uh, că călătoriile vor deveni mult mai conectate și uh, spun asta în sensul că turiștii, dar și cei de afaceri își vor dori să fie cât mai bine conectați uh, prin intermediul sistemelor de rezervare ne gândim aici la turismul door-to-door, -door, de la ușă la ușă. Apoi, vrem să oferim um, imm posibilitatea de a-și personaliza produsele. S-a pus și de către doamna raportor că asistăm la o tendință de personalizare a serviciilor de la un turism de masă la un turism specializat apoi caracterul durabil din punct de vedere nu doar al mediului, dar și uh, social uh, și economic. Și <clears throat> am identificat uh, cinci uh, tendințe și provocări în același timp. Aș dori să mă refer uh, la două sau trei dintre acestea. Una se referă la o concurență mai mare pentru că ne aflăm într-un uh, mediu competitiv. Uh, mediul digital este unul foarte competitiv. IMM-urile slovesc de concurență din partea unor companii mari, mai ales atunci când este vorba de procesul de căutare și de rezervare, dar acestea, IMM-urile pot să și coopereze în această privință. Există și o serie întreagă de rețele Uh, există exemple în Spania uh, și companiile pot învăța unele de la altele atunci când este vorba de vânzarea anumitor produse. Constatăm de asemenea o adoptare destul de scăzută a ICT. Asta rezultă și din un studiu al Comisiei Europene în ceea ce privește integrarea. Din mai multe motive, uh, IMM-urile se pare că apelează mai puțin la tehnologiile TIC. Uh, faptul că devii digital te face să te expui atât la provocări cât și la oportunități. Piața turistică a devenit digitală, ca și companie de turism ai ocazia să concurezi și să ai succes în orice parte a lumii. Și revenind acum la titlul acestei uh, audieri, iată uh, o modalitate de a o face. Ultimul meu slide uh, <clears throat> sublinează acum câteva recomandări de politică și ne-am concentrat asupra unui număr de trei domenii. În primul rând, avem nevoie ca o companie de turism să fie stimulată pentru a intra pe piața digitală. Și cum? Prin finanțare inteligentă, Asta ce uh, înseamnă prin uh, transformare spre era digitală? Există și o inițiativă în acest sens pe care o avem în lucru cu Uh, Comisia Europeană pentru uh, Turism. Apoi, cum anume putem uh, da continuitate acestui demers, cum anume putem ca și turismul să fie integrat în fluxurile digitale care se impun astăzi atunci când este vorba de vânzări. Apoi constatăm că se cheltuie multă energie pe uh, crearea de strategii, dar uh, trebuie de asemenea să existe ajutor și la implementare și aici intervine și partea de uh, sponsorizare. Întrebarea este cum anume, devenind digital, poți să câștigi și bani. Aceste două obiective trebuie să devină compatibile. Practic, Uniunea Europeană poate oferi acest tip de sponsorizare pentru IMM-uri. atunci când este vorba de a oferi expunere internațională pentru IMM-uri. Și ar trebui să existe un rol mai activ, în special atunci când este vorba de colaborarea între public și privat, așa cum a spus și doamna raportor. Există această oportunitate pentru că iată, putem coopera în acest ecosistem. Mesajul sectorului privat este de a ne concentra asupra principiilor de bază, să nu se suprapună reglementările, să se asigure condiții echitabile, concurențiale pentru toată lumea. Și pentru a exemplifica cele spuse, iată un proiect în care am fost implicat, care permite consumatorilor de la nivel global să acceseze un sistem pe telefoanele mobile. Este un bun exemplu de inițiativă public-privată în care am adus la oaltă IMM-uri, destinații locale, pentru a fi mai vizibile pentru consumatori. Întrebarea este cum putem continua să facem astfel de lucruri. Tara Grossa is managing director from the European. Ultimul vorbitor în acest panel, domnul Tore Grossa Marco. So, how did we get here? I imagine you all cum uh, am ajuns aici este o știre de săptămâna trecută de la uh, uh, o întâlnire la Berlin. Dați-mi voie să definim ce înseamnă travel sharing economy. Nu este o surpriză pentru noi că industria um, de turism este limitată în timp și seamănă cu un model peer-to-peer -peer în care indivizii se conectează pentru scurtă vreme și interrelaționează. Unii dintre dumneavoastră vor recunoaște câteva din startup-urile pe care le prezint, dar aceste mișcări peer-to-peer -peer, depind de soluțiile pe care transportul le oferă. Există patru elemente ale sistemului, ecosistemului de călătorie. Vedeți care este prima, col, prima coloană aici, există car sharing, dar în definitiv și un avion privat poate fi partajat. Unde să te cazezi? Poți să dormi pe o canapea, poți să-ți închiriezi o cameră, un apartament, Uh, undeva în oraș sau pe malul unui lac. Unde să mănânci? Și veți vedea că și localnicii uh, oferă oaspeți la uh, mese cu un specific local. Ce poți să faci în momentul în care ai stabilit destinația? De ce să aștepți undeva la coadă la o agenție de turism? De ce să nu iei legătura cu un localnic sau chiar să-ți închiriezi un uh, ghid privat? Deci, uh, există tot felul de platforme um, în acest sens. O altă caracteristică a acestei economii uh, de turism partajat se bazează pe o serie întreagă de experiențe ale călătorilor în cadrul unui, uh, unei platforme uh, asociate. Uh, de fapt, nu trebuie neapărat să te cazezi într-un hotel, poți să te cazezi într-o casă privată, există formula Key Cafe în care există un uh, loc de întâlnire pentru uh, oaspetele tău în care îi predai cheia. Deci există uh, și călătorii de afaceri, călătorii uh, um, ale um, membrilor unei corporații care se pretează pentru acest tip de turism. Dați-mi voie să vă fac și câteva recomandări. Aici uh, nu uh, voi menționa toate punctele care, uh, pe care le vedeți în acest diapozitiv. Dar această economie de turism și de călătorie partajată um, este mai mult decât o piață de nișă. Mulți spun că um, um, există uh, posibilitatea ca uh, la un moment dat acest tip de uh, călătorie să devină una mainstream și nu doar de nișă. Dar să vedem care sunt reacțiile din partea industriei tradiționale. Unii neagă existența, um, alții um, au obiecții legate de costuri. Dar uh, să mă concentrez pe acest uh, al treilea punct. De ce ar trebui hotelurile să își uh, construiască o asemenea platformă peer-to-peer? Pentru că ei pot în felul acesta să creeze niște servicii suplimentare, să încaseze comisioane din partea vizitatorilor și este o bună practică um, și la, în rețeaua Marriott pentru că aici există uh, posibilitatea să închiriezi la cerere, evident, uh, încăperi, spații de întâlnire pentru reuniuni, pentru conferințe. Și uh, eu pot să fac uh, aici o predicție. Eu cred că în curând rețelele hoteliere uh, se vor uh, ralia acestui sistem Aici este uh, un fotomontaj, sper că în sală nu este nimeni uh, reprezentant al rețelei Marriott sau Hilton dar probabil că ei la un moment dat vor certifica acest tip de partajare a posibilităților de cazare în formula peer-to-peer -peer și uh, poate chiar și cameristele și bucătarii vor putea să fie partajați în felul acesta pentru că toată lumea va avea de câștigat. Uh, oaspetele um, dobândește o experiență locală, dar uh, pentru Marriott înseamnă de fapt și un profit suplimentar din implicarea în acest tip de tranzacție. Acestea uh, ar fi acum din nou uh, câteva recomandări uh, din uh, partea celor care recent au făcut o revizuire a acestui tip de călătorie. Aș vrea să mă concentrez și asupra ceea ce a fost menționat deja de Nicolas. Aici Cred că tot toți cei care încep uh, să devină agenți în acest domeniu trebuie să uh, țină seama de uh, dimensiunile mici ale uh, afacerii în uh, acest tip de economie. Deci uh, trebuie ca cei care vor elabora un cadru legislativ în acest domeniu să se bazeze pe analize ale experiențelor de până acum mai ales atunci când este vorba despre reglementări care țin de siguranța călătorului. Veți vedea că um, există o serie întreagă de um, membri ai administrației locale care susțin acest tip uh, de partajare a călătoriei și uh, posibilităților de cazare. Și, și în încheiere voi uh, cita câteva panseuri de la o fostă doamnă comisar, Nelly Cross, știți că era foarte sinceră și ea spune că această economie a uh, reformulat multe din opțiunile la îndemâna turismului și industria turismului a fost democratizată, a devenit mai socială, mai individualizată și mai uh, inteligentă în același timp deci, sigur că trebuie să fie garantate standarde adecvate. Um, voi uh, spune în final că uh, nu trebuie să încercați să împiedicați această economie pentru că nu o să aveți, uh, nu veți reuși. Dacă oamenii dispun de uh, bani, știu exact ce își doresc, vor încerca să um, cheltuiască cât mai puțin în condiții cât mai bune. Deci, um, probabil că uh, uh, oamenii vor încerca să um, nu cheltuiască prea mult dacă dumneavoastră veți încerca să interziceți închirierea apartamentelor, atunci oamenii vor încerca să găsească alte soluții în tot timpul uh, concluzia a fost că atunci când încerci să impui o interdicție, um, mai uh, uh, mult pierzi decât câștigi. Deci, Trebuie să ne gândim uh, că și lucrătorii din industria turistică și consumatorii uh, trebuie să uh, câștige în cele din urmă. Deci noi ne pronunțăm pentru condiții care să îi stimuleze pe toți cei care sunt direct interesați într-un asemenea tip de economie să investească în ea. Mulțumesc foarte mult pentru toți cei care uh, au avut intervenții. Le voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru câte două minute, celorlalți membri ai comisiei pentru câte un minut. După aceea, toți invitații uh, vor avea două minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Claudio Montero. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să am o intervenție scurtă. Digitalizarea, inovația, produsele noi, uh, o economie uh, coerentă uh, este importantă, dar este nevoie de o rețea care să fie funcțională în acest domeniu. Trebuie să mizăm pe calitate și pe excelență. Internetul poate și trebuie să devină o platformă care să ne introducă în această eră digitală. Trebuie să adaptăm sectorul turistic la schimbările demografice, la populația care este într-un proces de îmbătrânire, să ne gândim și la necesitățile persoanelor cu dizabilități, cu mobilitate redusă. Și există deja de câțiva ani preocupări în acest sens Ehm, s-a început cu un schimb de produse, de servicii, dar societatea a evoluat și au apărut aceste platforme digitale care au revoluționat practic ehm, activitatea în acest domeniu. Există Facebook-ul, care este rețeaua socială cea mai amplă, dar care nu uh, creează ea însăși conținuturi. Există platforme de, globale deja pentru oferta de uh, locuințe. Trebuie să ne adaptăm la avantajele pe care aceste platforme le oferă, pentru că societatea trebuie să poată beneficia de aceste platforme, însă trebuie să cunoaștem existența platformelor pentru a putea să le valorificăm cât mai bine. Aș vrea să pun două, trei întrebări care sunt legate de acest tip de economie partajată. Există date statistice în legătură cu uh, acest tip de uh, economie, care sunt avantajele pentru turism, cum uh, putem să ne protejăm în ce privește problemele de uh, siguranță, de protecția datelor, uh, mai ales ale celor legate de persoană. Cum putem crea garanții ca turiștii din vârsta a treia să nu fie excluși de la uh, asemenea tipuri de turism. Mulțumesc. Cosma Slotovski, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Aș vrea să fac un comentariu. Cred că procesul de digitalizare ar trebui să ne permită să activăm acele zone ale turismului care până acum au rămas inactive, acolo unde nu există, de exemplu, infrastructură, unde nu există legături de transport bune sau pur și simplu nu există infrastructuri de turism. Ar fi bine dacă am utilizat digitalizarea în acest sens pentru a deschide nouă, noi zone nedescoperite până acum pentru turism, dar care au un potențial deosebit de mare. O parte sau un segment important al turismului care să um, ofere noi posibilități ar fi cea a pelerinilor. Este o ramură a turismului care ar trebui să fie analizată mai mult. Mulțumesc, Iozor Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de adaptare pentru companiile clasice de turism este absolut necesar, așa că aș vrea să întreb pe invitații noștri de astăzi. Care este părerea dumneavoastră, cum ar trebui să arate acest proces? Și, în al doilea rând, există companii clasice de turism care au început acest proces de digitalizare. Mulțumesc. Și acum, domnul Malteze. Naia Kylenen. Dar nu este aici, doamna Kylenen. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta esittää kysymys. Olisin esit... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți, pentru că aș vrea să vă pun o întrebare. Întrebare pentru toți invitații noștri. Din punctul dumneavoastră de vedere,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 ei ne-au vorbit despre îngrijorări uh, manifestate în legătură cu uh, mari operatori pe internet, uh, pagini web și așa mai departe, motoare de căutare, care le fac viața dificilă, le e foarte greu să fie competitivi. Deci aș vrea să vă spun că susțin și eu acest apel pentru a susține IMM-urile și a le sponsoriza din partea Uniunii Europene și în special din partea Comisiei și aș vrea să ne spuneți uh, în detaliu care ar fi măsurile practice pe care le-am putea aplica în acest sens. S-a menționat de asemenea și turismul durabil și diverse aspecte ale acestui turism, bineînțeles și aspectele de mediu, economice, sociale și așa mai departe. Un element care este important pentru noi în circunscripția mea și știu că și pentru alți colegi aici sunt aspectele culturale și lingvistice. Limba noastră, ca și limba uh, uh, limba noastră nu este recunoscută la nivel european ca o limbă europeană. Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la această problemă a limbilor minoritare, câteodată chiar a limbilor majoritare. Și există dezavantaje din acest punct de vedere atunci când vrei să fii competitiv la nivel global. Deci cred că trebuie să țină cont și de acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc domnului de Grandes. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să salut Comisia care a zis că studiază cu foarte mare atenție când și cum să legifereze și cred că face foarte bine pentru că în articolul 195 se vorbește despre armonizare și cred că este foarte important ca societatea civilă și companiile să uh, realizeze astfel de audieri pentru a vedea ce se întâmplă și cu companiile. Eu sunt uh, de acord cu concluziile trase de domnul uh, José Garcia și cu alți invitați ai noștri. Uh, ați vorbit despre o companie spaniolă uh, și ați făcut afirmații cu care sunt absolut de acord, și anume că e nevoie de procesul de digitalizare pentru a integra procesul de globalizare cu toate consecințele bune și rele acestea și să se garanteze transparența. Eu însă cer să se garanteze și competența loială. Și Aici vreau să mă refer la comentariile făcute de domnul Taragosa, care vorbește despre economia globală și spune că aceasta nu trebuie să fie interzisă. Deci să nu impunem interdicții, pentru că globalizarea este de neoprit, cu efecte bune și rele, bineînțeles. Există însă o situație de lipsă de legalitate, pentru că nu putem permite concurența neloială în anumite sectoare, în detrimentul unor sectoare de activitate care plătesc în mod cinstit taxele și impozitele aferente. Dacă nu există legalitate, dacă nu există legislație, iată apar astfel de situații. Și în Spania avem o astfel de situație unde, în orașe foarte mari, sunt închiriate apartamente în mod lipsit de transparență, uh, unor persoane care fac concurență neloială hotelurilor. Deci trebuie să fim foarte clari. Există o legalitate pe de o parte și pe de altă parte normativa impusă de comisie cu noua modalitate a domnului Juncker de a legifera mai puțin. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Andersen. Mulțumesc, domnule președinte. Salut organizarea acestei audieri și faptul că se centrează în special pe economia digitală și dezvoltarea turismului. Și faptul că analizăm uh, sectorul IMM-urilor. S-ar vrea să aud părerea dumneavoastră în legătură cu felul în care sectorul public ar putea contribui în acest sens. Și, de exemplu, faptul că se oferă mm, uh, Wi-Fi gratis uh, în locațiile publice sau în transportul public. Pentru că dacă ești un turist undeva în străinătate, de multe ori dacă ai acces la internet, în Uniunea Europeană s-a vorbit deja despre tema eliminării taxelor de roaming, însă în afară problema este foarte mare și nu poți să obții informații necesare pentru a vedea unde mergi mai departe sau cum ajungi acolo. O întrebare foarte rapidă acum pentru Comisie. Ce puteți face pentru a spori accesul la fondurile europene pentru turism, pentru că persoanele cu care am vorbit eu mi-au spus că e foarte greu, chiar dacă e vorba de autorități publice, că ei nu știu cum să înceapă procesul de accesare a fondurilor de turism la nivel european. Este o chestiune în special relevantă pentru sectorul digital. Mulțumesc! Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm az előadó. Domnul Ismanei, de păi, păi, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, această chestiune este esențială la nivel european și la nivel național, acest proces de digitalizare care trebuie urmat și monitorizat îndeaproape. Iată de ce răspunsul nostru vine practic târziu, pentru că reacționăm față de ceva ce s-a întâmplat, față de lucruri pe care le utilizăm în viața de zi cu zi. Și tocmai de aceea audierea de astăzi este un adevărat succes, pentru că vorbim de digitalizare, încă de la primele intervenții, de la prima dezbatere și asta arată cât de important este acest proces. Uniunea Europeană câteodată se mișcă destul de încet, iar eu în calitate de maghiar, am văzut în ultimii 10 ani cum funcționează Uniunea Europeană. Însă, dacă suntem așa de lenți precum am fost uh, în general, cred că lumea digitală pur și simplu ne va depăși. Eu am prezentat o întrebare comisiei în acest domeniu și am primit un răspuns însă la modul foarte general și nu am obținut răspunsuri concrete față de ce dorește sau intenționeze să facă Comisia pentru a ajuta procesul de digitalizare în cadrul turismului. Trebuie să acționăm rapid, trebuie să ne grăbim, iar eu, ca cetățean privat, salut existența acestor noi servicii, însă în calitate de reprezentant al unei comunități și mai mult al unui sector de activitate, Cred că trebuie să respectăm regulile pe care noi le-am stabilit și de aceea mă simt în oarecare măsură responsabil. Iată de ce așteptările trebuie să fie generalizate și aceleași norme, aceleași reguli să se aplece atât industriei tradiționale cât și acestor noi companii de tip startup. Mulțumesc! Jetzt kommt Deidre Yes, thank you. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamna Clun. Mulțumesc pentru aceste contribuții interesante. Într-adevăr, mesajul este că procesul de digitalizare este prezent și va rămâne în continuare, va fi important pentru utilizatori, pentru consumatori și aceasta indiferent de ce spunem noi aici, dar oricum sunt absolut de acord că ar trebui să asigurăm condiții egale și concurență loială pentru toți actorii implicați. Pentru că la ora actuală există dezavantaje și aceasta ne face să pierdem din competitivitate la nivel global. Este vital, după cum spuneam, să susținem IMM-urile pentru că ei oferă servicii de bază comunității și am o întrebare pentru comisie, dar care cred că a fost deja reflectată mai devreme. Cum vom susține IMM-urilor există, IMM-urile există fonduri disponibile la nivel european pentru ca acestea să fie competitive în noua lume digitală, pentru că probabil că ele nu sunt suficiente, dar pot fi de ajutor pentru a profita de pe urma experienței comunităților locale pentru a oferi servicii. Și mă gândesc că ar putea exista platforme în acest sens, dar au nevoie de ajutor pentru ca aceste fonduri să ajungă la ei. Și e bine să fie informați, pentru că ei sunt esențiali pentru economia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum a, invitații noștri au posibilitatea să reacționeze încă o dată. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc! Una dintre întrebările care s-a pus aici de nenumărate ori, ce susținere poate oferi Comisia Europeană IMM-urilor și acestor companii? Din experiența noastră, pentru că am lucrat la nivel european, local și național, ne-a arătat că mediul de afaceri are nevoie de foarte multă susținere și este important să înțelegem că pentru mediul de afaceri nu există o singură, o singură soluție. Uh, nu există doar o uh, uh, un training al capacităților, al competențelor, există mult mai multe aspecte despre care vorbim astăzi. Bineînțeles că fiecare companie este diferită și de aceea soluțiile și provocările cu care se confruntă sunt diferite. Dacă luăm exemplul unei companii mici din țara Galilor care se uh, luptă practic pentru a putea fi mai competitivă și pentru a fi prezentă pe piață, noi uh, putem găsi soluții pentru că această companie să reprezinte o valoare diferențiată în calitate de companie mică. Nu trebuie neapărat să devină la fel de mare ca concurenții săi, pentru că asta nu i-ar oferi neapărat un avantaj, însă are nevoie de susținere. Și cred că există aici o oportunitate bună pentru ca Uniunea Europeană să își aducă valoarea adăugată și să ofere un ajutor complementar. Iată de ce sistemul de rețele, de uh, networking, de conectare și de legătură între toate aceste uh, companii este esențial, pentru că există bune practici peste tot în Europa și deseori nu e nevoie decât uh, să uh, reușești să scoți din izolare o companie, din uh, frumoasa regiune sau peisajul minunat, magnific în care trăiesc, bineînțeles, dar să vadă și alte experiențe, să ajungă să împărtășească informații cu companii din alte părți. Deci, uh, cred că pentru a răspunde pe scurt întrebările noastre mai avem multe de făcut. Mulțumesc, uh, domnul Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut multe comentarii, s-au pus mai multe întrebări, dar uh, le-am putea categorisi în două uh, părți principale. În primul rând, așa cum spunea și Nicolas, din punct de vedere al soluțiilor practice și care ar fi urgența cea mai mare, cred că aceasta era prezentată ca o adevărată prioritate. Noi lucrăm în domeniul companiilor private și vedem care sunt provocările cu care se confruntă în special IMM-urilor în, în domeniul implementării. Noi suntem foarte buni pentru cercetare, pentru legiferare, dar când e vorba de implementare și de adoptare, suntem încă departe de ceea ce ar trebui să fie la nivel european. Eu, bineînțeles, nu am bagheta magică, pentru că altfel nu ne-am aflat aici, dar cred că sunt două lucruri la care ar trebui să ne gândim. În primul rând, ar trebui să revizuim fiecare dintre noi care este rolul nostru, ce putem face, începând cu Comisia Europeană, cum poate oferi o valoare suplimentară în procesul de implementare, de exemplu prin definirea mai bună a implementării, pe de altă parte rolul statelor membre, care este critic dacă ținem cont de turism și de acea ecuație care trebuie să fie echilibrată pentru că trebuie să se integreze la nivel european și național. Deocamdată există mai degrabă o abordare de, jo- de sus în jos, deci ar trebui să aibă un rol de mediere mai puternic. Și aici mă întorc la un lucru pe care l-am văzut pentru că am văzut că la nivel privat schimbul de experiențe merge foarte bine, dar ar putea avea un rol mai activ și schimbul de experiențe între companii mari și mici, IMM-uri. Noi suntem o companie din domeniul tehnologiei și probabil că n-ar trebui să spun asta, dar pot să vă spun că uh, um, epoca digitală în sine nu înseamnă nimic. Trebuie să găsim legătura, linkul între partea digitală și partea practică și obiectivele specifice concrete în mediul de afaceri. Pentru că am văzut cum multe IMM-uri, clienții noștri au tehnologie foarte bună, dar habar n-au cum să implementeze, cum să utilizeze acea tehnologie și cum să o utilizeze astfel încât să îmbunătățească marketingul pe care îl fac comercializarea produselor sale și așa mai departe. Deci aici lipsește foarte mult. Și o ultimă reflexie pe care vreau să o fac, pentru că s-au pus întrebări în legătură cu procesul de deschidere pentru turism. Există într-adevăr oportunități aici și vreau să revin la problematica conectivității. Noi, pentru că suntem la Comisia de Transporturi, uh, cred că putem vorbi despre acest element care este important. Vorbesc despre multimodalitate, uh, care este una dintre primele 10 inițiative pe care le prezintă Comisia, felul în care putem conecta modalitățile de transport, locurile de destinație și asta nu doar la nivelul turismului european, ci și la nivelul turismului global. Iată un alt comentariu pe care doream să-l fac ținând cont de această lume digitală. Mulțumesc. Și acum domnul Toregrosa. Points. I think the first question was about impact. Da, două lucruri. Cred că prima întrebare s-a referit la impactul și beneficiile economiei de partaj la fața locului. Problema este că nu prevem criterii pentru măsurarea acestor beneficii. Dacă ne uităm uh, pe partea de mm, socială și economică, punctajul e mare, pentru că, de pildă, pentru cu Uber e mai ieftin decât cu un taxi. Și partea de inovație socială uh, e, prin definiție, greu de măsurat. Când ne uităm la cel de-al treilea pilon, care este mediu aici, lucrurile sunt puțin controversate, pentru că avem uh, de-a face și cu efectul de recul. Sigur că e mai ieftin dacă apelezi la economia de partaj, Însă s-ar putea ca în final să ne cu mai multe emisii, dacă astfel vor circula mai multe mașini. De asemenea, reprezint și micro-întreprinderile în altă calitate și în această calitate spun că ar trebui să facem o distinție atunci când comparăm Airbnb și Hilton. Airbnb se află, mm, are o prezență mai multe țări decât McDonald's. Ei se numesc un startup, dar sunt până la urmă o companie multinațională. Deci, da, atunci când e vorba de a uh, aplica aceleași reguli, spun da, Airbnb și Hilton trebuie să aplice aceleași reguli. Însă dacă vorbim de Hilton și un proprietar din Spania care își face reclamă uh, pentru propria printr-o proprietate pe o mică pagină de web, atunci spun că totuși regulile ar trebui să fie diferite. Și un ultim comentariu vis-a-vis -vis de internet. Sigur, fără internet nu avem ce partaja. E interesant de văzut ce s-a întâmplat în Cuba. Acum Statele Unite au dat mâna Cubei și Airbnb a penetrat în Cuba și mulți se întreabă cum așa, pentru că nimeni nu are card de credit, nu are internet în Cuba, dar există și alte posibilități de partajare. Cum procedează, fie prin intermediari, uh, uh, iar apoi oamenii primesc uh, sumele respective în cash, da, există și această oportunitate, dar în ansamblu, fără internet, nu prea avem economie partajate. Mulțumesc vorbitorilor din uh, primul panel și trecem acum la cel de-al doilea. Sunteți invitați aici, sus, lângă mine și dumneavoastră, desigur că puteți uh, să ascultați uh, această reuniune în continuare. Do you do the notes?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

Ja, okay, fine. Aber Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Panel. Ei bine, trecem la următorul panel. Este vorba de crearea mărcii Europa ca destinație de înaltă calitate, dacă trebuie să o promovăm. Primul vorbitor este Eduardo Santander uh, din partea European Travel Commission. Mulțumesc, domnule președinte Kramer, mulțumesc a tuturor membrilor acestei comisii pentru invitația dumneavoastră. Încep uh, cu o scurtă introducere vis-a-vis -vis de ce uh, anume este European Travel Commission. Am uh, fost uh, înființați, uh, chiar înainte de înființarea Uniunii Europene, am făcut parte din uh, planul Marshall. În momentul în care uh, turismul era considerat un fel de posibil accelerator pentru uh, Europa. Ne ocupăm de asemenea și de piețe terțe, avem 33 de membri, care sunt organizațiile naționale de turism din 33 de țări. Uh, din UE și, uh, și din țări non-UE, ca de pildă și Elveția sau Norvegia. Noi încercăm să cooperăm în schimb de bune practici, uh, promovare, marketing și advocacy. Permiteți-mi să vă ofer uh, o imagine de semnă a turismului european astăzi. Este bine știut faptul că Europa reprezintă prima destinație la nivel mondial uh, în turism actualmente. Cu 50, 588 de milioane de sosiri în 2014, acum în continuare primul loc. 2014 den, arată o imagine pozitivă pentru viitorul. Practic o creștere 4% pentru sosiri, care au venit principal din piețele la distanță din Statele Unite, Canada și Asia de Sud-Est. Dacă ne uităm în viitor, viitorul pare prosper, dar Organizația pentru Turism al ONU prognozează că sosirile în Europa vor acumula 700 de milioane până în 2000. 2013, însă ne va confrunta cu concurență din partea destinațiilor emergente. Și probabil până în 2030, destinații din Asia și Pacific vor beneficia de mai multe sosiri. Prin urmare, Asia Asia și Pacificul de Sud-Est vor înlocui um, Europa și zona mediterană ca primă destinație. Și trebuie să venim cu un răspuns la, acest, la această schimbare de paradigmă. Și trebuie să acționăm la nivelul uh, posibilor clienți din uh, zonele îndepărtate care să vină să ne viziteze. Trebuie să promovăm Europa, da, Crearea unei mărci Europa este o chestiune complexă și uh, depășește strict domeniul turistic. Prin urmare, colaborarea între companiile de turism este crucială înainte de a ne apuca de crearea unei mărci și acesta este un proces foarte complex. Am încercat să identificăm punctele de vânzare unice și am făcut o serie întreagă de studii cu privire la imaginea Europei ca destinație turistică. Să vedem uh, cum gândesc celelalte piețe despre destinația Europa. Și ne-a comparat cu concurenții, Statele Unite, Asia-Pacific și așa mai departe. Prima concluzie este aceea că datorită actualei structuri uh, Uh, a turismului în Europa, ar trebui să apelăm la colaborare și nu la o marcă Europa. Și asta numim noi strategia Destinația Europa. Datorită colaborării de lungă durată cu Comisia Europeană, ETC a beneficiat de fonduri 2012, 2013, 2014 pentru acest uh, proiect, continuând în acest an cu un nou grant. Ideea este să optimizăm poziția Europei la pieț- în piețele la distanță și aici ne axăm pe trei piloni. În primul rând, promovarea valorilor și USP-urilor, adică punctelor de vânzare unice. Prin intermediul acestora, uh, destinația Europa poate crea un fel de umbrelă pentru toate destinațiile europene. Asta nu înseamnă însă că diferitele țări uh, vor pierde din imaginea individualizată. Europa uh, trebuie să reprezinte simultan varietate și identitate. Și cu strategia noastră încercăm să consolidăm această percepție. Al doilea pilon, creșterea conștientizării și a satisfacției pentru călătorii din piețele îndepărtate. Vedem că potențial vizitatori în Europa caută Europa pentru că își imaginează ceva anume. Una din inițiativele noastre a fost identificarea percepției vizitatorilor în Brazilia, China, Canada ta și SUA. Și prin acțiunile de promovare viitoare vrem să oferim o experiență mai bună pentru călători. În cuvinte simple, trebuie să promovăm ce doresc turiștii și nu ce vrem noi să le oferim. Deci, trebuie să dezvoltăm acele produse care au cerere și nu invers. Calitate, diversitate, siguranță, alți termeni importanți. Există și bariere care inhibă fluxurile de turism. Pilonul al treilea. Pe termen lung, strategia noastră se bazează pe creșterea conștientizării vis-a-vis de destinația Europa în baza unei abordări pan-europene. Acest lucru ar trebui să uh, fie individualizat pe diferite piețe. Uh, turism cultural, uh, de aventură, de cumpărături, medical, uh, de spa, religios și așa mai departe. Anul acesta, în special, ne-am concentrat pe experiențele paneuropene și tematice. Și dacă îmi permite, domnul președinte, vreau să vă arăt o, un, o scurtă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 Turn it on. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să particip la această discuție de astăzi. Mă numesc Tom Jenkins și încerc să conduc o organizație care se numește Organizația Turoperatorilor Europeni. Noi uh, vindem oferte turistice în Europa, pretutindeni în lume. Și uh, avem uh, uh parteneri în uh, multe locuri din lume. Cum spuneam, produsul nostru este Europa. Să vedem dacă vă pot arăta prezentarea pe care am pregătit-o. Dacă analizați acest grafic, veți vedea uh, o impresie generală despre vedeți blocul uh, verde care este în creștere spre dreapta. Este ă, traficul ă, dinspre America până în anul 2013. Linia ă, albastră înseamnă sosiri în Europa. Deci, nu am avut o creștere semnificativă de turiști americani. Linia neagră indică uh, ceea ce ar fi putut să se întâmple dacă Europa ar fi știut uh, să promoveze ofertele spre piața americană. Deci, între limita albastră și linia neagră înseamnă turiști lipsă. Sigur că putem uh, face un asemenea grafic și în legătură cu turiștii din China care sosesc în uh, Europa. Vedeți că aproximativ 9 milioane de uh, vizitatori au fost pierduți. Au sosit peste 50 de milioane de vizitatori din 2000. Dar din păcate, un număr uriaș de oameni și-ar fi dorit să vină în Europa care încă nu au vizitat uh, continentul nostru. Noi trebuie să uh, putem să-i convingem pe oameni cu uh, elemente culturale. De ce nu reușim să o facem? Lipsește până la urmă produsul sau modul în care promovăm noi acest produs este greșit. Ce vindem, de fapt? Nu uh, vindem lucruri abstracte sau castele. Uh, noi uh, uh, oferim o industrie de servicii turistice care este uh, asigurată de către europeni. Și uh, din păcate, uh, informațiile sunt uh, fragmentate. Atunci când Florida uh, face o ofertă turistică pentru persoane din New York. Aceștia sunt pe deplin informați, știu exact și cui să se plângă dacă sunt nemulțumiți. În același timp, însă, dacă Portugalia uh, are de vândut un produs turistic, uh, informațiile sunt uh, incomplete. Deci aceasta este o mare lipsă. După aceea, există un domeniu limitat în ce privește produsele noi și procesele noi la care putem recurge. Și acest lucru a fost menționat și de către Edmund Phelps, care este laureat al premiului Nobel pentru economie este o încetinire a productivității în uh, Europa pentru că nu au existat uh, inovații suficiente. În toate sectoarele există o mare problemă din acest punct de vedere și poate cea mai mare problemă în industria turistică. Deci nu putem să ne felicităm, să ne batem cu pumnul în piept că am fi lideri globali în acest domeniu. Ar fi ridicol. Deci trebuie să ne gândim că există un mediu foarte diferit uh, pentru uh, utilizatorii de călătorii turistice. Dacă uh, am răspunde la problemele din anii 70, din anii 80, am putea îmbunătăți industria turistică. Uh, din păcate, dacă uh, trăiești în Franța, uh, nu uh, ai informații în legătură cu pachetul turistic al um, unui italian, de pildă. Deci, totul este foarte îngustat, totul este foarte concentrat pe consumatorul intern trebuie să ne gândim și care este schema cu care operează tur operatorii. De fapt, se uh, impozitează uh, produsele turistice oferite și, din păcate, nu există un brand european uh, care să fie oferit. 95% dintre ofertele pentru cetățeni din afara Uniunii uh, Europene uh, sunt uh, practic slăbite de către companiile din afara Europei. Deci este nevoie din perspectivă europeană să fie înlăturate aceste lacune grave. Deci, o promovare în comun a Europei este o inițiativă excelentă, dar uh, trebuie să uh, tratăm uh, lucrurile în esența lor, să ne gândim de unde putem aduce turiști. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Antonio Bareca, director uh, general din uh, industria italiană de turism. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc la rândul meu să promovez diversitatea noastră culturală, voi trece la limba italiană. Grazie davvero per questa interessantissima. Mulțumesc tuturor pentru această inițiativă extraordinar de interesantă. Aș dori să revin la titlul acestei audieri de astăzi, care privește în principal menținerea Europei pe primul loc în lume în sectorul turismului. Aș dori să plec de la o provocare, spunând că în realitate este o problemă falsă. Pentru că astăzi în lume călătoresc mai mult de un miliard de persoane. Doar anul trecut, în 2014, acestui miliard li s-au adăugat alte 504 de milioane. Deci, practic, o țară uh, întreagă, precum Italia, 54 de milioane, uh, a început să călătorească începând de anul trecut. În 2030 uh, vor uh, călători 2 miliarde de persoane, deci avem un tort mult mai mare de împărțit. Sigur, cred că ar fi mai bine să fim uh, pe unul din primele trei uh, locuri într-o uh, număr total de 2 miliarde decât să rămânem pe locul întâi într-un număr total de doar 1 miliard. Iată, deci, prima observație pe care vreau să o fac. În ceea ce privește provocarea Europei ca destinație în lume, aș dori să vin cu câteva precizări suplimentare. Colegii au spus deja lucruri foarte interesante în realitate, promovarea unei destinații e deja un concept învechit. Poate că noi în Europa nu ne-am dat seama, dar nu s-a schimbat modul în care noi vindem Europa, ci s-au schimbat cei care cumpără Europa, deci s-au schimbat turiștii. Modelul de achiziție în domeniul turismului în anii 80 sau 90, care se baza pe destinație, pe locul de destinație, este un model uh, vechi. Astăzi, turiștii, noi clienți, achiziționează o experiență și în, caută în special lucruri pe care le pot face în timpul liber. Dacă o destinație poate să dorește să prindă și acest nou segment de turiști, atunci uh, trebuie să le oferă nu doar o destinație pe care ei nu o caută, ci un produs turistic care să însemne și o experiență turistică. Ceea ce înseamnă că trebuie să se schimbe în mod radical modul în care vindem Europa în lume. Și aici avem nevoie de instrumente noi. Organizația Mondială a Turismului a catalogat 140 de tipuri de turism la nivel internațional. O țară poate decide să aibă 30 sau 40, dar nu poate dispune de toate 140. E ca și cum ai intra într-un magazin în care să găsești uh, tot, de la creion la avion. Și acest lucru nu e posibil. Ca destinație, prin urmare, Europa trebuie să încerce să facă o listă de priorități de produse turistice, sigur, uh, pe diferitele teritorii și apoi să încerce să le vândă în lume clienților care caută respectivele experiențe sau produse. Promoția se bazează și pe alt pilon, care nu are de-a face nici cu destinația, nici cu produsul. E vorba de servicii și de calitate, de destinație și de produs. Noi, ca și continent european, avem un avantaj unic față de toate celelalte țări din lume. Avem un sistem de reguli care le garantează călătorilor uh, acest voiajul respectiv, care nu există niciun fel de altă țară din lume. Pachetul aferent uh, legislativ nu are asemănare niciunde în lume. Avem norme care vizează incendiile în uh, hoteluri, controlul uh, apelor balneare, normative care vizează sănătatea publică. Și avem și un sistem hotelier uh, de tip capilar capabil să primească și toți acești turiști suplimentari. Astăzi uh, e vorba de 100 mm, de miliarde de uh, dolari cifră de afaceri, dar acest sistem urmează să explodeze în anii viitori. Pentru tratamente estetice, tratamente medicale și turismul uh, pentru wellness și turismul balnear. Europa deocamdată se află cam uh, în afara acestei piețe, pentru că țări, Canada și SUA își trimit uh, salariații să se trateze în uh, țările din Asia, unde a luat naștere o adevărată industrie medicală. Există asemenea încercări uh, în Austria, Germania, dar un procent foarte mic. Deci, atunci când ne promovăm turismul, trebuie să ne gândim uh, ce vrem să vindem, de fapt. Doar destinația putem să promovăm și uh, uh, spitalele noastre care sunt recunoscute la nivel uh, internațional ca fiind excelente. Dubai va investi în următorii ani 5 miliarde de dolari pe an pentru a uh, construi cel mai mare centru de turism medical din lume. În 2025 vor fi lideri în lume în acest sector. Avem așadar timp, 10 uh, ani, uh, ca și Europa, pentru a intra pe acest segment. Și vă dau exemplu ce anume ar putea promova Europa. Doar. Însă, cel mai important lucru atunci când încercăm să promovăm Europa în lume este să facem pe client să înțeleagă că sistemul de reguli pe care noi l-am construit în acești ani între statele noastre membre garantează calitate și siguranță. Și dacă subsumăm destinațiile turistice calității și siguranței, atunci putem veni cu ceva de care nu dispun celelalte țări. Sigur, sunt uh, lucruri despre care am putea vorbi la lung, dar important este să transformăm modelul de promovare uh, de la un model al promovării destinației a un, la un model de promovare al calității și a serviciilor. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Claudio Monteo Daghia, primul. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi felicit pe toți referenți. Tensie eh, fundamental e necessidade que existe de Într-adevăr, această chestiune este de o importanță fundamentală și ar trebui să promovăm Europa la nivel colectiv pe piața globală. Toate acestea sunt bune și frumoase, însă există și temeri, îngrijorări, chiar și opoziție în unele statele, state membre față de astfel de inițiative chiar uh, și din partea operatorilor turistici față de granturile europene. Deci cred că ar trebui să comunicăm mai bine în legătură cu această marcă europeană, acest brand european, care ar trebui să respecte mărcile naționale și identitatea fiecărui stat membru. Cred că o chestiune fundamentală care a fost deja dezbătută de către invitați a fost cea a vizelor în zona Schengen și înlesnirea acestui proces, un dasar la care lucrează colegii de la LIBE. Bineînțeles, turismul variază foarte mult de la o țară la alta, în special atunci când vorbim de siguranță, clasificarea hotelurilor și calitatea serviciilor turistice. Am câteva întrebări pentru invitații noștri de astăzi. În primul rând, Cartea Verde, referitoare la siguranță și securitate pentru cazarea în turism. Credeți că ar trebui să fie o inițiativă voluntară sau nu? Și ce se întâmplă cu profitul pe termen scurt al companiilor private? Cum ar trebui să funcționeze ele? Uh, și, pe de altă parte, din punctul de vedere al calității și a principiului de calitate, acesta trebuie să fie pe bază voluntară sau ar trebui să fie o, o povară administrativă. Trebuie să ne gândim în special la micro-întreprinderi și la companiile mici. Și credeți că ar trebui să includem aici și alte criterii sau nu? Aș dori de asemenea să știu cum credeți dumneavoastră că se poate dezvolta marca europeană și dacă considerați că este o idee bună să avem un organism european de promovare a turismului. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și pentru uh, scurmetrajul interesant pe care ni l-ați uh, prezentat în legătură cu produsele și experiențele turistice din uh, Europa. Ați vorbit și despre pelerinaj și despre turismul cultural și cred că în Europa trebuie să lucrăm în mod eficient pentru a promova experiențe la nivel paleuropean, din punct de vedere gastronomic de asemenea, și uh, pentru a promova patrimoniul cultural și maritim pe care îl avem. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Isabela de Monte. Ai raționamente care sunt stati fatti a proposito. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva dintre argumentele pe care le-am auzit în legătură cu sosirile și previziunile uh, de viitor. Sunt de acord că, într-adevăr, mărimea contează foarte mult. În 2013 am avut uh, sugestii, calculând numărul sosirilor în procentaje, Numărul persoanelor care sosesc este important, însă pe de altă parte și numărul nopților de cazare este la fel de important pentru că aceasta are impactul cel mai mare pentru a stimula economia la nivel global. Mulțumesc! Thank you, Chairman. Uh, uh for foreigners, Europe... Domnul Radoș, mulțumesc, domnule președinte. În Europa există problema destinației unice și cred că ar trebui să ținem cont de un lucru. Mulți experți au sugerat să avem echipe la nivel pan-european pentru a analiza aspectele culturale, religioase și așa mai departe. Întrebarea mea este pentru domnul Santander și pentru domnul Jenkins. Credeți că este posibil să avem o cooperare între diverse state membre și actorii diferiți la nivelul turismului pentru a crea o strategie de marcă fără să avem o adevărată politică europeană în domeniul turismului? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Jill Evans! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aspectele pe care le-am analizat reflectă foarte bine diversitatea opiniilor și comentariile făcute la lista de produse sau ceea ce Europa poate oferi uh, sunt diferite față de ce se oferă în altă parte a lumii. Trebuie să vedem și felul în care IMM-urile pot fi competitive în acest sens și pot ajuta. Din punctul de vedere al organizării noastre și a produselor pe care le avem la nivel european, unele dintre ele, de exemplu Comisia Europeană pentru Turism, se află la nivel național, însă pentru noi, de exemplu, Regatul Unit nu participă în astfel de proiecte și atunci vreau să vă întreb ce oportunități există pentru astfel de state pentru a coopera la alt nivel decât la nivelul statelor membre între organizații în domeniul turismelor pentru a permite implicarea noastră. Pentru că uneori statul membru respectiv uh, Uh, blochează practul, practic accesul nostru în astfel de proiecte la nivel european. Mulțumesc, doamna Lukașevska. Mulțumesc, domnule președinte. Tema de astăzi se referă la provocări și răspunsuri în industria de turism europeană. Eu am următoarea întrebare. Avem cu adevărat o industrie europeană a turismului? O promovăm cu adevărat? Eu cred că răspunsul este negativ. Nu avem o industrie paneuropeană a turismului. Acesta se promovează doar la nivel național. Bineînțeles, încercăm să o promovăm, însă până la urmă totul depinde de fiecare stat membru în parte și se face la nivelul operatorilor din turism. Deci, întrebarea este de ce am pierdut, de exemplu, aceste 50 de milioane de călători potențiali pe care se spune că i-am pierdut. Eu cred că nu doar din cauza lipsei de promovare a mărcii europene, ci în special din cauza prețurilor. Și trebuie să recunoaștem realitatea. Europa este scumpă, avem taxe, avem o marjă ridicată și dacă ne comparăm cu alte oferte din Statele Unite, din uh, Asia sau din Caraibe, prețurile noastre sunt mult mai ridicate și vedeți că serviciile oferite și calitatea produsului este oferit pentru prețul pe care îl avem. Poate că și aceasta este o parte a problemei sau chiar și a răspunsului. Dumneavoastră spuneați, pe de altă parte, că avem nevoie de o strategie paneuropeană. Însă mă întreb uh, de ce folosim tot timpul, timpul viitor? De ce n-am făcut-o până acum? Cu toții știm, de fapt, că această strategie de promovare lipsește, deci că ar trebui să o facem acum. Și în încheiere, ați menționat că în jur de 60 de milioane de persoane călătoresc în Europa. Vreau să vă întreb care sunt uh, țările europene care atrag cel mai mare număr de turiști și care dintre statele membre ar putea fi tratată ca un adevărat model? Grandes Pascal. Domnul Luis de Grandes. Siente con la brevedad que exige. Mulțumesc, domnule președinte, și foarte subcit. Domnul Ienkis, care de altfel este un uh, prieten foarte bun al meu și domnul Santander, Antonio spunea de la început că va prezenta o adevărată provocare pentru noi. Ne spuneați că vin mai puține persoane în Europa și că trebuie să ne vindem mai bine produsele. Dar cum putem face acest lucru dacă fiecare țară încearcă să fie competitivă față de celelalte state membre? Deci dorește să nu împărtășească din propriile sale capacități, ci să reușească să fie mai concurentă față de celelalte față de turismul în domeniul sănătății. Uh, Spania, care este a treia la nivel mondial în domeniul turismului, a avut probleme din acest punct de vedere. În primul rând, cu imigranții, uh, cu politica de a deschide ușile pentru toată lumea, pe de o parte, și după aceea recesiunea economică ne-a făcut să coborâm standardele și acum a trebuit să deschidem din nou ușa. A existat și o altă politică în domeniul sănătății pentru călători, pentru turiști care au venit în Spania pentru a se opera cu rezultate foarte, bine, foarte bune, îndeplinind anumite criterii. Și este o chestiune delicată, complicată, pentru că, într-adevăr, um, turismul de sănătate este unul foarte atractiv la care ar trebui să ne gândim. Și, domnule președinte, uh, avem și noi clienți în domeniul turismului, rușii, de exemplu, sau chinezii care i-au înlocuit pe japonezi, care acum trec prin recesiune economică din care nu au reușit să iasă. Deci au apărut noi clienți în domeniul turiștilor, în domeniul turismului, care au capacitate de cumpărare și care sunt atrași de Europa. Americanii nu. Americanii sunt prima putere mondială pentru a-i atrage pe ceilalți, dar ei nu se deplasează. Deci ar trebui să găsim noi mijloace pentru a-i atrage și pe ei. Mulțumesc! Uei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o propunere. Nu este prima oară când m-am gândit la asta, dar unul din vorbitori m-a făcut să mă gândesc din nou la această idee. Dacă noi, Parlamentul European, Comisia noastră ar dori să ajute, bineînțeles, noi nu putem face totul, nu putem intra în mai multe detalii pentru că avem un timp redus la dispoziție. Însă, marca turistică europeană este un domeniu în care am putea avea mai multe inițiative. Am vorbit despre marca europeană la o conferință organizată de Comisia Europeană și am fost surprins acolo să văd cât de multe organizații naționale de turism erau împotrivă, pentru că ele nu considerau că aceasta le-ar putea aduce beneficii. Însă pentru noi, pentru eurodeputați, este important să avem o valoare adăugată europeană pentru fiecare lucru pe care îl facem. Deci, Trebuie să construim Europa ca și marcă. Aceasta ne-o cere meseria noastră, aceasta o datorăm Europei și statelor membre. Trebuie să îmbunătățim situația noastră din punct de vedere al concurenței în domeniul turismului și trebuie să facem mai mult. De aceea aș vrea să vă propun să acceptați o inițiativă pe care o voi prezenta Comisiei în acest sens. Mulțumesc! Claudia Tapadel. Doamna Țapardel. Mulțumesc frumos și invitațiilor. În primul rând, în calitate de copreședintă a Intergrupului pentru dezvoltarea turismului european, susțin în totalitate eforturile de creare a unui brand pentru Europa ca o destinație turistică diversificată și de calitate superioară. Aceasta și este și ideea de creare a unui brand european care să pună accentul pe diversitatea și potențialul turistic diversificat pe care îl oferă statele membre ale Uniunii Europene de asemenea, cred că Europa se confruntă cu o mare, mare provocare și anume competiția permanentă uh, în care se află cu celelalte continente, în special cu Asia și America de Nord, în atragerea cetățenilor europeni, cât și a celor din afara Europei în ceea ce privește turismul. De aceea cred că este foarte importantă crearea și stabilirea, definirea clară a unei politici europene și a unei strategii europene în domeniul turismului care să ne ajute să ne menținem competitivitatea pe piața europeană de turism evident că o astfel de strategie trebuie să ia în considerare noile tendințe globale și să reunească principalii actori instituționali precum și principalele părți interesate din acest sector inclusiv uh, tot ceea ce înseamnă societate civilă academică și, uh, și uh, operatorii privați din domeniul și din industria turismului. de asemenea o altă posibilitate pentru că turismul este unul dintre sectoarele economice cele mai importante la nivel european cu aproape zece din pib și peste zece milioane de angajați este acela de stabilire la nivelul uniunii europene a unui an european al turismului. de ce cred că este necesar un an european al turismului? turismului pentru că de mai bine de douăzeci și cinci de ani nu am mai avut un an european al turismului și pentru că fără îndoială un astfel de an ar reprezenta ar contribui la uh, a aduce la suprafață pentru un an diversitatea turismului european și implicit la crearea de locuri de muncă în domeniul turismului. mulțumesc frumos! Danke sehr. Jetzt kommen wir zu den Antworten. Mulțumesc. Acum răspunsurile. Eduardo Santander va fi primul. Plenty of uh, questions here, but, um... Au fost uh, adresate foarte multe întrebări. Um, eu cred că, în primul rând, trebuie să uh, ne referim la acest brand european dar uh, noi, uh, de fapt, uh, trebuie să prezentăm imaginea unui continent care în același timp valorifică detaliile turistice. Cred că este esențial ca toți actorii din domeniul turismului pe plan național, regional și european să conlucreze. Noi uh, nu trebuie neapărat să tratăm Europa ca o realitate geopolitică, pentru că, uh, de fapt, uh, oamenii așteaptă să eliminăm barierele în calea turiștilor în Europa, să stimulăm interconectivitatea să acționăm pe plan european. Uh, sigur că mandatul nostru este să stimulăm organizațiile de turism naționale. Um, toată lumea poate să adere, dar în clipa de față nu acesta este profilul uh, asociației noastre. Europa este uh, scumpă, dar pe de altă parte, prețul nu trebuie să devină o barieră, o frână în calea turistului. Franța, Spania, Italia sunt cele trei state din Europa care sunt foarte vizitate, iar în Franța mai ales Parisul. Întrebare fără utilizarea microfonului. Voi Ria. De ce suntem atât de scumpi? Dacă ne gândim că noi ă, suntem competitori, atunci de ce impozităm inclusiv ă, călătoriile în interiorul statelor noastre? pentru că ă, dacă te deplasezi spre ă, Caraibe, ă, este un concediu mai ieftin tocmai pentru că nu este suprataxat. Deci, trebuie să ne gândim și la aceste aspecte și clienții nu uh, uh, trebuie să fie blocați până la urmă de uh, aceste piedici internaționale. Ar trebui să ne relaxăm, să colaborăm pe plan național, pe plan regional, să găsim elemente de atracție pentru uh, turiști. Turiștii poate nu uh, vor neapărat să se îndrepte spre o națiune, vor să se îndrepte spre un oraș, spre o atracție turistică. Iar dacă există un uh, atac terorist într-o țară sau uh, o molimă, bineînțeles că asta îi va împiedica pe turiști să se mai deplaseze într-acolo. Deci, indiferent ce se întâmplă într-o țară din Europa, asta poate să stopeze pe turiști să mai vină spre Europa și uh, au existat asemenea probleme în 2001, în, uh, în 91, în 2006. Deci, uh, eu cred că uh, nu trebuie să uh, facem rabat de la calitatea ofertei noastre și să ne gândim care sunt așteptările clienților noștri. Iar există și o directivă privind uh, pachetele turistice. A fost reformată, iar acest lucru este esențial. Noi trebuie să înțelegem că uh, orice am face uh, aproape că este depășit în momentul în care este introdus pe piață. Atât de rapide sunt schimbările în acest domeniu. Președintele, mulțumesc, Antonio Bareca. Voi reveni la intervenția Izabelei de Monte. În ce privește industria turismului, este foarte greu să faci predicții, pentru că ce s-a întâmplat în Ucraina a schimbat foarte mult piața turistică din Rusia Uh, există uh, schimbări acum în uh, comportamentul turiștilor din Statele Unite vis-a-vis -vis de Europa datorită schimbării cursului um, dolar-euro. Deci apar tot felul de modificări, trebuie să fim pregătiți să-i atragem pe oameni în funcție de acest context. În ce privește uh, prezența turiștilor străini în Europa. Când sosesc oamenii în Europa, întrebarea este uh, unde vor fi cazați, unde doresc să se cazeze. Un hotel, un apartament privat, o ofertă bread and uh, breakfast. Trebuie să existe un contact cu clientul. Uh, să-i cunoști destinația pentru a-i oferi servicii adecvate. Va trebui din acest punct de vedere să încercăm să reglementăm lucrurile. Poate că uh, unii uh, nu sunt neapărat uh, susținătorii unei reglementări în acest punct de vedere în sectorul turistic. Trebuie să acționăm uh, înțelept, dar ă, sigur trebuie să conlucrăm inclusiv cu celelalte sectoare plătitoare de taxe. Iar revenind la observație, întrebarea domnului Luis de Grandes, turismul medical este un sector complicat dar avem în Europa directiva privind libera circulație a pacienților, ceea ce deschide până la urmă piața europeană. Oamenii din Germania poate se tratează în Spania. Deci există din acest punct de vedere deja o amploare a turismului pacienților. Încă este o piață mică, dar Spania pentru că s-a deschis din acest punct de vedere încă în anii 80, poate că are o uh, experiență mai mare în ce privește acest tip de client. Președintele, un răspuns acum din partea Comisiei. Dorem să răspund la două, trei întrebări încă din prima rundă de dezbateri facilitarea accesului IMM-urilor la fondurile europene um, a fost o preocupare pentru noi și noi am publicat uh, în lunile trecute un ghid în legătură cu posibilitățile um, pe care IMM-urile le au acum de a accesa fonduri structurale sau alt tip de fonduri. Deci există informații complete din acest punct de vedere și încercăm să ne pliem uh, cât mai mult pe um, așteptările utilizatorilor. În ce privește digitalizarea turismului, au existat multe inițiative la nivelul Comisiei de la piața unică digitală, la crearea unei rețele pentru turismul digital. Au existat uh, discuții um, cu toți actorii implicați în industria turistică. Evident că uh, digitalizarea industriei uh, este uh, de nestopat și nici nu se dorește acest lucru. Deci dispunem de analize aprofundate înainte de a trece la uh, reglementări și legiferări în acest domeniu. Sigur că ținem seama de toate problemele care au apărut și cumpănim în legătură cu toate opțiunile strategice la îndemâna noastră pentru ca economia bazată pe partajare, pe colaborare să poată fi dezvoltată în interesul consumatorului și să unească, de fapt, toate sectoarele turistice. Aceasta este principala noastră preocupare. Și, ă, de asemenea, dorim ca destinațiile turistice europene să fie promovate în comun. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, va trebui să vă părăsesc, mă deplasez spre aeroport. Președintele, mulțumesc. Încheiem aici această rundă de convorbiri și trecem la următoarea.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 Thanks for the instruction. Mm-hmm. yeah. Trecem la partea a treia, turism durabil și responsabil, o nouă tendință. Voi da cuvântul lui Herbert Hamele, președintele rețelei europene pentru dezvoltarea durabilă în domeniul turismului. Honor to be here. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare să fiu aici și să am ocazia să vorbesc despre turismul durabil, dacă este o tendință în Europa, da sau nu. Hermann Linz, acum 100 de ani, un poet german, spunea că atunci când călătorești prin Europa, pe viitor nu se va pune întrebarea dacă putem călători spre orice loc din lume, ci dacă va merita să mai ajunge acolo. Și voi continua în germană pentru că tocmai mi-a adus aminte că am și o limbă maternă. Excelent, avem și interpreți, ei se bucură pentru că mie îmi spun că folosesc mai bine această limbă, limba engleză decât mine. Continuând, vorbim despre o dezvoltare durabilă la nivel mondial și în acest context vrem ca Europa să rămână numărul unu în lume. Și nu e vorba doar de numărul de sosiri internaționale în Europa, ci atunci când vorbim de un turism uh, prietenos față de mediu, uh, cu dimensiune socială, atunci vorbim despre sosiri înmulțit cu durata șederii și înmulțit cu efectul uh, pozitiv minus efectul negativ. Cred că cu această formulă putem uh, lucra eficient și în continuare. Diversitatea țărilor este marea bogăție culturală la care se adaugă și diversitatea naturală și socială provocarea fiind de a integra aspectul durabil în toate produsele vândute. Pentru companii este uh, primordial să poată fi competitive. Uniunea Europeană în 2010 a publicat comunicarea 2010 pentru un turism concurențial și sustenabil. Vedeți pe acest diapozitiv uh, cu câte teme avem de-a face, de fapt, pe care le-am preluat și ca filtru de căutare și pe portalul nostru. Dacă analizăm diversitatea moștenirii naturale și culturale până la schimbările climatice, transport uh, durabil, uh, managementul <clears throat> lanțul de furnizare, management, guvernanță, certificare, marketing și asta în contextul tuturor activităților economice, constatăm că până la urmă ne privește pe toți. Pentru că fiecare poate avea o contribuție și să joace un rol. Și această cooperare a crescut totuși în ultimii ani. Dacă mm, întrebarea este, este într-adevăr o tendință, răspunsul ar fi da. Dacă vorbim despre AIDA, nu despre mm, vasul de croazieră, răspunsul este da. E vorba de atenție, interes, decizie și acțiune. Și există o atenție pentru această temă la nivel mondial, susținută și prin criteriile globale pentru dezvoltare durabilă, care uh, ne ghidează deja din 2008. Din, acu, de acum 2 ani există indicatorii uh, durabili pentru management uh, în domeniul turismului. Între timp există și un sistem pentru destinații locale pentru a își uh, contura și evalua, măsura propriul statut pentru a-și uh, Um, evalua propriile puncte forte și puncte slabe. La uh, târgul ITB de anul trecut s-a constatat că între timp 86 uh, dintre destinațiile din Germania consideră că un turism durabil este primordial, ceea ce se completează și cu materiile respective care figurează deja în planurile de învățământ sau în cursurile de perfecționare. Și 28% dintre nemți își doresc să călătorească în condiții de atenție pentru mediu și cu responsabilitate socială. Iată deci cifre care Uh, dovedesc această tendință. În ceea ce privește companiile, mai ales IMM-urile, mm, atitudinea este mai reținută, pentru că, sigur, trebuie văzut uh, care este utilitatea, care sunt beneficiile, cât mă costă. Pentru un turism durabil nu am nevoie doar de o definiție, ci și de o justificare atunci când cineva spune că oferă servicii de turism durabil. În acest sens există certificări. În 90 s-a început certificarea strandurilor uh, de pe litoral și între timp, iată, avem uh, vreo 80 de astfel de certificări pe care le poate obține un operator turistic și aceste certificate funcționează la nivel global, european, național sau și regional. Ele reflectă diversitatea din Europa, ceea ce este un aspect important. Și sunt disponibile pentru hoteluri, campinguri, alte întreprinderi și servicii, agenții de turism, pachete turistice și destinații cât de mare este cota de piață. 1%, nu mai mult. 15.000 de furnizori de servicii de certificați. Deci uh, din 1,5 milioane e vorba doar de 1%. Iată deci și problema. Pentru că nu oferă suficiente indicii pentru turiști care nu găsesc aceste oferte foarte ușor. O constatare preliminară, turismul durabil nu este o noutate în Europa. Conceptul uh, se bucură de o acceptanță largă la toate părțile interesate și tendința se consolidează, dar încet. Recomandările care pot fi formulate conțin și aceea că ceea ce există deja astăzi trebuie folosit în continuare. Trebuie de asemenea susținută colaborarea între actorii implicați, astfel încât uh, obiectivele să se multiplice și cota de piață pentru turismul uh, certificat și durabil să poată crește de la 1 la poate 10%. Noi, ca mică rețea europeană Ecotrans, oferim uh, diferite posibilități de informare, gestionăm platforma internaționale Destinet EU, unde se găsesc uh, ca aspect de noutate, o serie întreagă de exemple pozitive, ca și destinații de la Portugalia la Irlanda până la Grecia, care îndeplinesc criteriile globale pentru dezvoltare durabilă. Sunt multe întrebări la care putem veni cu un răspuns, cu un uh, quick finder uh, global în ceea ce privește certificările. Dați click pe țara dumneavoastră și găsiți care sunt certificările existente. Există și hărți pentru aceste certificate și de curând colaborăm și cu centrala uh, germană pentru turism pentru a cartografia și ofertele ecologice pentru a le pune la dispoziția piețelor internaționale. Și există multe astfel de inițiative, nu doar în Germania, ci și în alte uh, state din Europa, care ar putea fi promovate ca produse turistice ecologice care respectă criteriile de dezvoltare durabilă gestionarea destinațiilor locale trebuie consolidată pentru ca iar politica europeană are misiunea de a modera acest demers și de a-l facilita. Pentru ca Europa să rămână numărul 1, e nevoie și de turism durabil, ca și contribuția pentru o dezvoltare durabilă, astfel încât uh, jucătorii la nivel local să se poată ocupa de uh, legislația în domeniu și întreprinderile să poată rămâne competitive. Mulțumesc. Are acum cuvântul Boris Kamernik, secretar general din partea Danube Competence Center. Uh, so the Danube Competence Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o organizație regională cu peste 80 de membri din 10 țări riverane Dunării, iar membrii noștri vin din partea sectorului privat, public și NGO-uri. Lucrăm la dezvoltarea și promovarea turismului durabil în regiunea Dunării. Vă rog să mă iertați pentru faptul că mă centrez atât de tare pe această zonă a Dunării, Însă, studiile recente pe care le-am făcut și care analizau tendințele recente pentru turismul durabil ne-au oferit informații bune în legătură cu felul în care destinațiile locale din Europa pot fi dezvoltate în vederea unui turism durabil. Voi utiliza această ocazie tocmai pentru a sublinia câteva domenii din studiul pe care l-am realizat. În segmentul turismului și a durabilității turismului. Ne centrăm pe un segment de piață care se cheamă LOHAS, este vorba de mișcarea stilului de viață și a durabilității. Este o mișcare care a apărut la nivel social și ecologic, uh, reprezintă cam 20% din populația germană, dar oricum, uh, în mod normal, este mai ridicată. Am putea spune că e vorba de oferta de vacanțe ecologică care este în creștere. În regiunea Dunării, noi considerăm că aceasta reprezintă un potențial deosebit de mare și aceasta este deschisă în special pentru călătorii cu mintea deschisă care doresc să aibă experiențe la nivel cultural, de tip city break, călătorii scurte și vacanțe foarte active. Bineînțeles, e vorba aici și de responsabilitatea socială și de mediu, care uh, este de așteptat pentru viitorul client al nostru. E nevoie, bineînțeles, de oferte de calitate și turismul durabil care să fie oferit în uh, ofertele turistice respective. Există și o abordare de marketing comună care este necesară dacă se dorește un adevărat turism durabil. Câteva comentarii în legătură cu tendințele demografice care au fost deja menționate. Um, există două categorii principale, tinerii călători, care um, și-au crescut numărul um, în ultimii uh, ani, din 2007 până în 2011, cu 20% și care generează peste 180 de miliarde de dolari um, venituri în domeniul turismului. Pe de altă parte, avem călătorii de peste 50 de ani, sănătoși, uh, în formă, activi, cu venituri ridicate și care sunt interesați în călătoriile lungi, uh, în special uh, de-a lungul Dunării. Până în 2020, 50% din călătorii din Germania vor fi cu vârsta de peste 50 de ani, deci în această categorie de populație. A treia tendință este vorba de piețe emergente care apar, cum ar fi țările de tip uh, BRIC, um, cu potențial pentru regiunea Dunării. Următorul comentariu aici, și aici am să încerc să evit comentariul făcut de domnul Yenkis, care spunea că chinezii oarecum îi vor înlocui pe americani, Oricum, China este în creștere cu 26% și Rusia cu 12% la nivelul de călător și cel mai important lucru este că clasa de mijloc pe piețele emergente uh, se așteaptă să dubleze până în 2030. Bineînțeles, cererea este diferită față de grupul tradițional. Nu sunt turiști care își doresc uh, plajă și soare neapărat. 47% um, dintre ei sunt în creștere pentru uh, oferte vacaționale de weekend în orașe și alte tipuri de vacanțe. Deci e nevoie de produse țintite și de un design al serviciilor care să țină cont de nevoile pieței. E nevoie de produse turistice la care voi reveni un pic mai târziu. O altă tendință Am vorbit foarte mult deja de procesul de digitalizare, de experiențe uh, Uh, turistice individuale, de flexibilitate și oferte combinate. Toate acestea înseamnă că uh, călătoriile mici uh, vor fi din ce în ce mai prezente față de ofertele turistice în pachet. Putem spune de asemenea că destinația nu mai este definită de locație, de frontiere, ci din punct de vedere cultural Atât piețele tradiționale cât și cele emergente sunt interesate pentru destinații, multidestinații, să zicem. Iar destinația, după cum spuneam, este definită neapărat de frontieră. De aceea e important să ne gândim la infrastructuri transfrontaliere care sunt absolut necesare pentru că există proiecte foarte bune în Balcanii Occidentali, de exemplu la nivel transfrontalier, interregional între Macedonia, Albania, Muntenegru. Acestea sunt un model foarte bun pentru a vedea cum se poate rezolva problema vizelor, de exemplu, pentru a promova turismul. Segmente de piață. Am văzut um, că este importantă natura și ecoturismul, uh, ciclismul, um, uh, privitul de nepăsări, cultura, patrimoniul um, cultural, turistic și pentru acestea e nevoie de mai multe investiții și de un turism mai durabil și în care să se implice mai mult comunitățile locale. Aș vrea aici să dau un exemplu foarte succint al unui uh, proiect în care ne-am implicat foarte mult, uh, bineînțeles pentru a-l mulțumi și pe președinte, care este foarte activ în uh, domeniul ciclismului. Pot să vă spun că acest segment de turism reprezintă segmentul în care Europa este un adevărat lider la nivel global și trebuie să profităm de această ocazie noi, uh, prin turismul uh, în domeniul uh, ciclismului, combinăm mai multe elemente, turismul durabil, mobilitatea, implicarea comunităților locale, flexibilitatea, creșterea capacității pentru actorii locali. Și aici aș menționa un singur lucru făcând o investiție mică, de exemplu, pentru a oferi hărța pistelor ciclabile în Serbia, am reușit să creștem uh, călătorii de acest tip de la 5.000 în 2008 la aproape 30.000 în 2012. Toate acestea se bazează pe uh, proiecte la nivelul um, IMM-urilor locale, care oferau produse la nivel regional. Bineînțeles, era nevoie și de un proces de comunicare, de marketing, um, de um, crearea unor rețele transnaționale, cum ar fi, de exemplu, Eurovelo și a infrastructurii necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, Boris Kamenik. iar acum urmează Regine Gwiner, este autoarea magazinului turistic uh, Fetelichia Reisen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Uh, mă bucur că pe ordinea de zi a dumneavoastră se află acest subiect, turismul durabil, și că am ocazia să vă prezint și punctul meu de vedere vis-a-vis -vis de acest uh, subiect. Uh, m-aș referi la un aspect care mi se pare mai neglijat. Turismul durabil este oare o tendință? Da, bineînțeles că există această tendință dacă ne gândim ce doresc oamenii să facă în timpul vacanței avem uh, piețe care se extind în ce privește turismul uh, cu bicicleta, drumețiile, un turism activ în mijlocul naturii um, și uh, toate acestea sunt până la urmă forme durabile ale ofertei turistice. Deci care este comportamentul oamenilor în clipa de față? Unul tipic turismului durabil. Dar sigur poți răspunde și cu nu ă, vis-a-vis -vis de turismul durabil dacă ne gândim la mobilitatea ă, mare a turiștilor. Există o creștere a celor care recurg la ă, căile aeriene pentru a se deplasa și dacă ne gândim la turismul din Germania pentru perioada 2013-2014, mulți uh, călătoresc trenul, dar uh, în raport cu numărul general, doar 2% dintre cei care se deplasează în străinătate uh, recurg la tren. Asta este riscant pentru mediul înconjurător și s-ar putea ca la un moment dat acest tip de infrastructură feroviară, nemai fiind solicitată, să se degradeze. Bun, în ce privește pe cei care folosesc avionul, sunt unii care parcurg distanțe foarte mari. Deci, în uh, ce privește mobilitatea, se însumează până la urmă călătoriile și din punct de vedere al uh, mediului înconjurător, problemele de durabilitate ne ridică semne de întrebare. Deci, pe de o parte, există dorința de a te odihni în mijlocul naturii, um, în timpul vacanței, de a fi activ în timpul vacanței. Pe de altă parte, există curentul opus al turiștilor care își doresc o tot mai mare mobilitate. Această tendință a marii uh, mobilități uh, Uh, este într-un fel uh, contravine uh, activității netulburate a celui care își dorește odihna în natură. Asta înseamnă, pe de altă parte, că turiștii își doresc locuri de parcare din ce în ce mai mari, recurgând la călătoria cu avionul. Asta înseamnă un pericol pentru mediul înconjurător Există regiuni turistice care acum deja trebuie să se lupte cu urmările uh, schimbărilor climatice, mai ales în regiunile sudice. În turismul european, deci, există două curente contradictorii. Nevoia de natură nepoluată, pe de altă parte, dorința de mare mobilitate, dacă am reușit să îmbinăm aceste tendințe astfel încât ele să se potențeze reciproc și nu să se slăbească reciproc, Europa ar avea de câștigat. Multe ținte turistice au o ofertă foarte frumoasă, cu standarde ridicate, avem multe zone protejate, parcuri naționale, există o bună infrastructură pentru drumeții și pentru bicicliști uh, există o bună calitate a apei, uh, avem uh, certificate de calitate în turismul durabil, astfel că există o ofertă foarte bună pentru clienți, pentru vizitatori și avem și o bună infrastructură pentru mobilitatea durabilă. Deci, acum trebuie să creăm o ofertă care să țină seama de toate aceste aspecte, să fie atrăgătoare pentru clienți. Cum putem acționa? Am identificat cinci eh, domenii de acțiune. Primul, avem oferte foarte bune, regiuni care se bazează pe mobilitate durabilă, care se adresează unui public care exact asta caută. Dar bunele exemple trebuie să fie popularizate și în celelalte regiuni ca să profite de această experiență. După aceea trebuie să existe un portal de uh, ticketing pentru uh, clienți. Trebuie să existe posibilitatea pe internet să te informezi inclusiv pentru oferte internaționale, să compari prețurile. În clipa de față, dacă dorești să-ți alcătuiești o călătorie mai îndelungată, trebuie să treci de la site-ul uh, căilor ferate dintr-o țară la alt site, deci să îți uh, combini din segmente eventual ruta. După aceea, de pildă, dacă folosești trenul, ai o legătură Paris-Marseille, dar nu poți să ajungi mai departe. Important este ca și oamenii din zonele urbane foarte dens populate să poată să ajungă în zonele mai puțin populate. După aceea, există dorința clientului de a-și uh, putea cumpăra singur toate biletele. Cel care dorește să facă un tur cu bicicleta, de multe ori nu poate să uh, folosească o traseu combinat bicicletă-tren. Uh, ar trebui să poată și în trenul care uh, traversează mai multe țări să aibă posibilitate să își depoziteze bicicleta. Deci uh, trebuie să ne gândim de asemenea să existe oferte de călătorie în perioada nopții, să spunem, când uh, oamenii ar putea să doarmă și să nu-și piardă în felul acesta timp pe care doresc să îl petreacă în vacanță prin divertisment. După aceea, um, prețul unui bilet la tren trebuie să fie competitiv. Uh, dacă depășești 900 de kilometri, prețul este deja atât de mare încât, evident, uh, se va prefera avionul. Cred că toate aceste aspecte uh, trebuie să le avem în vedere pentru că sunt relevante pentru un uh, turism uh, durabil în Europa și pentru viitorul turismului european. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum raportorii din umbră. Claudia Monteodaguia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de astăzi pentru declarațiile pe care le-au făcut. Aș dori să fac un comentariu succint. Bineînțeles că eu consider că orice sector turistic trebuie să țină cont de durabilitate, de responsabilitate, deci să includă și dimensiunea socială și de mediu. Totuși, există o nouă tendință și acesta este un element care trebuie să fie urmărit cu atenție de întregul sector al turismului. Mă refer la noua generație a mileniului nostru, care este foarte conștientă de problema turismului durabil. Și aceasta înseamnă nu neapărat că o pun în practică, ci mai mult decât atât că vorbesc cu mândrie de un astfel de turism durabil și îl susțin. În cazul unor proiecte precum cel al um, orașelor inteligente, Smart City, iată, astfel de inițiative au un impact foarte puternic asupra turismului. Chestiunea pe care aș vrea să o prezint aici este cea a indicatorilor de turism în Europa. Este un obiectiv de evaluare și de monitorizare a eforturilor făcute în domeniul durabilității. Așa că aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere, dacă acesta a fost un proiect de succes la nivel european, dacă a avut succes și cum ați evalua felul în care acest obiectiv a fost atins sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dan Gile. Domnul Radoș. Este doamna Jill Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut prezentări foarte interesante încă o dată și aș avea foarte succint trei comentarii de făcut. În primul rând, care ar putea fi efectul instrumentului de autorizare pentru turismul durabil și care sunt măsurile cele mai importante pe care noi le-am putea lua pentru a susține un astfel de turism durabil. Al doilea comentariu. Este vorba de accesibilitatea turismului, nu doar pentru persoanele cu dizabilități, pe care, element pe care l-am menționat mai devreme, mă refeream și la problema minorităților, a chestiunilor culturale, lingvistice și așa mai departe. Vreau să vă întreb, pe de altă parte, care este nivelul de conștientizare în legătură cu sănătatea animalelor, de exemplu, bunăstarea animalelor, um, creșterea ofertei turistice pentru a um, viziona animalele sălbatice în habitatul lor natural și ce se întâmplă cu faptul că nu avem o carte europeană, de exemplu, pentru turism durabil la nivel european, dacă aceasta ar putea fi utilă sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Sapardel. Mulțumesc frumos, mulțumesc și invitațiilor. Evident că nu putem vorbi despre un sector uh, turistic competitiv, un turism european competitiv, dacă nu vorbim de sustenabilitate în domeniul turismului. Cred că aceste două teme sunt strâns legate între ele și trebuie ca uh, Uh, noi să sprijinim tot ceea ce înseamnă sustenabilitatea în domeniul turismului. românia țara mea de origine este una dintre statele prin care trece fluviul dunărea una dintre cele unul dintre cele zece state conectate la fluviul dunărea și consider că menținerea sustenabilității fluviului dunărea este una dintre măsurile care au potențialul de a stimula contribuția fluviului la economie dar și la sectorul turistic. așadar am o întrebare pentru domnul kamarnik în mod concret ce putem face noi membrii parlamentului european astfel încât să susținem un turism durabil pe regiunea fluviului dunărea sau de a lungul fluviului dunărea? dacă ne puteți da niște sugestii sau soluții concrete cum putem stimula dezvoltarea turismului și durabilitatea turismului în sectorul Dunării. Mulțumesc frumos! Ja, jetzt habe ich mich nochmal drauf gesetzt. Äh, Acum m-am pus și eu pe lista de vorbitori. E interesant să vedem uh, care au fost creșterile în turismul durabil. În uh, turismul uh, pentru bicicliști, de pildă, avem o astfel de creștere. În partea sărbească, adunării unde au fost uh, uh, marcate astfel de trasee, uh, turismul a crescut de la 500 la 13.000. De ce nu s-a întâmplat și pe partea românească acest lucru? Am o astfel de explicație. În România este interzis să marchezi uh, drumuri de bicicletă pe uh, șoselele normale. Deci uh, în România nu am voie să fac aceste marcaje, în uh, Serbia se poate. Ar trebui făcute astfel de lucruri pentru că beneficiile sunt uh, mari. Există și dovezi că turiștii pe bicicletă cheltuie mai mulți bani decât turiștii cu mașina. Și aveți o explicație de ce nu se întâmplă acest lucru în toate țările? Dacă nu mai sunt alți uh, vorbitori care doresc să intervină, am să dau cuvântul din nou celor trei paneliști. Cât de eficiente sunt certificatele pentru turism durabil? E o întrebare foarte bună. Puținele studii care există în acest sens uh, spun că duc cel puțin la o creștere a atenției, pentru că întotdeauna există oameni care vor să fie primii într-un domeniu pentru că li se acordă atenție și prin mass media. Însă atunci când este vorba de a obține participarea unui număr uh, mai mare de oameni și de o participare uh, pe termen lung, um, nu participă așa de multe întreprinderi. Există și excepții, de pildă Green Tourism Scheme din Scoția, care acoperă peste 10% în uh, întreaga Anglie, sau uh, marca austriacă uh, de resort care a penetrat întreaga Vienă și care figurează și pe site-uri și atunci când faci rezervări și, și, și în domeniul public s-ar putea acționa la fel. Ce ne lipsește însă este o privire de ansamblu și un studiu care să arate de ce anume certificate sunt uh, de succes și de ce. Și pe trei uh, categorii să obțină participarea unui număr cât mai mare de întreprinderi, să aibă efecte și la nivel uh, social, dar și economic, printr-o gestiune îmbunătățită și, în al treilea rând, uh, să fie și un instrument puternic de marketing. Un astfel de studiu ar putea oferi și argumente foarte bune pentru, în primul rând, întrebarea cum anume s-ar putea îmbunătăți sistemele de certificare în ce domenii astfel de certificate nu au efect sau doar puțin efect, cu alte cuvinte, unde este nevoie de acțiune politică pentru a promova mobilitatea durabilă. Exemplul steagului albastru al Europei a arătat că, iată, s-a început cu un uh, sistem voluntar, se poate face ceva și după aceea a luat naștere și uh, directiva cu privire la apa curată pe stranduri. <clears throat> Uh, iar marca respectivă și certificarea s-au dezvoltat în continuare. Boris Camernic acum. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O scurtă prezentare în ceea ce privește segmentele de piață, cei care sunt peste 50 de ani și generația mileniului. Aceștia indică care sunt valorile de durabilitate și cred de aceea că noi ar trebui să participăm la susținerea acestor valori și să facem ca turismul în felul acesta să aducă noi produse pe piață. În ceea ce privește indicatorii europeni pentru sustenabilitate, ei sunt foarte complexi în ceea ce privește faza de implementare. Ne-am confruntat uh, cu um, acești indicatori uh, pe partea inferioară și pe cursul mijlociu al Dunării, deci ar trebui să ne gândim cum se pot aplica în general referitor la bunăstarea animalelor și uh, produsele turistice de uh, vizionare a animalelor în habitatul lor natural, animalelor sălbatice. Aici ar fi incluse uh, parcurile naționale și ar trebui să includem mai multe oferte turistice pe acest uh, segment Poate că Parlamentul ar trebui să comunice mai bine cu parcurile naționale și felul în care animalele pot fi protejate în cadrul acestor pachete turistice. Referitor la produsele din regiunea Dunării, aș spune că produsele transnaționale ar trebui să fie în centrul atenției noastre în ceea ce privește dezvoltarea turistică în regiune, rutele culturale, cicloturismul, în special în sensul creării infrastructurii, care a fost deja menționată, politici uh, pentru cartografierea rutelor existente, care nu există încă în România și Bulgaria, în Ungaria doar parțial, um, rute de lungă distanță, de, de drumeții și toate acestea pentru a face ca ofertele turistice să fie mai durabile și să fie implicate mai mult lo comunitățile locale. Bineînțeles, se promovează ideea de a avea mai multe drumeții, mai multe hub centre de turism în zona Dunării. Mulțumesc! aspecte uh, kurz eingehen. Das Doresc să mă refer la două aspecte. Turismul uh, cicliștilor. Eu nu cunosc încât cifrele legate de piața internă. Există un club al bicicliștilor care participă în fiecare an la bursa turistică și prezintă de la un an la altul cifre tot mai ridicate în ce privește solicitanții. Asta înseamnă că și regiunile se implică în uh, acest tip de turism, uh, încercând să sporească ofertele și în felul acesta regiunile din Germania sunt foarte active când este vorba despre a uh, găsi noi trasee. Există o creștere a traseelor uh, care sunt marcate cu stele pentru calitatea ofertei. Deci mă întreb dacă Uniunea Europeană nu ar putea, într-un cadru mai larg, să copieze acest bun exemplu, ridicând totul la un nivel mai ridicat. Celălalt uh, subiect, doamna Montenero de Aguilar spunea că și-ar dori o mai mare implicare a regiunilor în acest domeniu. Observația mea este că de fapt, efortul nu este răsplătit corespunzător nici de către landurile din Germania, nici de către organizațiile turistice și eu cred că um, cei care uh, au oferte um, uh, de pildă printr-un uh, mare hotel de wellness care se deschide Uh, sporesc valoarea respectivei comunități. Este o mișcare care pornește de fapt de jos în sus și uh, de multe ori uh, de mai sus nici măcar nu sesizezi care sunt aceste modificări. Eu cred însă că am putea învăța de la alții Trebuie să existe însă un feedback pentru oamenii care sunt atât de angajați în acest domeniu și cred că și marile organizații turistice au o datorie din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, mulțumesc tuturor celor care au participat la această parte a treia și tuturor participanților la discuție și trecem acum la subiectul următor.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 So, wir kommen dann zu unserem letzten. Trecem și la următorul subiect, turism uh, coastă și maritim. Cum putem spori uh, numărul uh, locurilor de muncă? João Fonseca Ribeiro uh, este director în politici maritime la Ministerul Agriculturii. Thank you very much, uh... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat onoare pentru mine și o plăcere să mă aflu aici, în fața audienței uh, uh, de aici și am să vorbesc în limba mea maternă, în portugheză. E os desafios e respostas para o turismo da Europa, a questão... Cum să facem pentru ca Europa să fie în continuare lider în sectorul turistic? Iată o întrebare complexă pe care am să o abordez în contextul strategiei naționale 2013-2020. Nu sunt un specialist în domeniul turistului, dar eu sunt specialist în domeniul politicilor integrate la nivel public bineînțeles, într-un sector important cum este cel maritim și de uh, coastă un sector de activitate esențial pentru economia portugheză. Ideea este aceea de a genera valoare adăugată care să aducă beneficii generației actuale și celor viitoare. Această valoare adăugată trebuie creată în mod adecvat, utilizând o strategie națională de specializare inteligentă prin intermediul specializărilor regionale corespunzătoare. E vorba de o valoare adecvată pentru inovare și durabilă în același timp dacă ne gândim și la generațiile viitoare. S-a propus un model al creșterii pe care îl cunoașteți cu toții. E vorba de creșterea albastră, inclusivă, durabilă, susținere pentru economie și locuri de muncă și susținută de cunoaștere de economie și de dimensiunea socială pentru zonele de coastă. Se stabilesc și obiective care vor fi atinse prin uh, strategia uh, specializată pentru mare în Portugalia și, uh, bineînțeles, și pentru strategia specializată pentru turism, activități de divertisment și sport. În felul acesta susținem o abordare de sus în jos. În acest context este important și procesul de adaptabilitate față de provocările în domeniul turismului maritim și de coasta, ținând cont de strategia europeană pentru o mai mare creștere a locurilor de muncă în acest domeniu. Este un lucru care se poate promova printr-o mai mare competitivitate, eliminând um, uh, lacunele informaționale sau promovând rețelele de cooperare care pot fi la nivel transnațional, regional sau local. Sunt incluse aici cunoștințele, aptitudinile și calificările diverse. Se promovează activitățile care se centrează pe tineri, cum ar fi, de exemplu, așa, numitul, așa numita alfabetizare maritimă și se ține cont de sectorul nautic și de turismul maritim. Trebuie să țină cont, bineînțeles, și de investigație, cercetare și dezvoltare în acest sector. În ultimul rând, se acordă atenție durabilității, subliniind importanța ecoturismului, sănătății, a bunăstării și a sporturilor nautice. În ultimul rând, avem platforma guvernamentală care încadrează inițiativele naționale și internaționale, inclusiv uh, Planul Strategic Național pentru Turism sau Planul de Acțiune al Strategiei Maritime a UE pentru zona Atlanticului. Aici sunt incluse și instrumentele de gestiune integrată pentru politica maritimă, um, gestiunea spațiului maritim și se fac legăturile uh, conexe necesare cu gestiunea financiară necesară. Toate aceste acțiuni trebuie implementate în mod coerent. Trebuie să ținem cont și de strategia UE pentru zona Atlanticului și să vedem felul în care statele membre ar putea implementa diverse acțiuni pentru a promova activitatea și cultura maritimă în zona Atlanticului, pentru că susținerea unei astfel, astfel de culturi este esențială pentru promovarea turismului de coastă și maritim. Trebuie să existe o coerență totală între obiectivele stabilite și planul de acțiune și trebuie să existe o abordare multinivel. Strategia trebuie să meargă de sus în jos, la nivel național, european și chiar și transatlantic. Toate acestea sunt însoțite de strategii la nivel regional și local, care aduc cealaltă abordare, de jos în sus, pentru a ajunge la o integrare totală din punct de vedere teritorial, și pentru a promova integrarea socială și coeziunea teritorială pentru zonele de coastă ale Atlanticului. Practic, strategia pentru Atlantic um, are mai multe obiective tematice. În primul rând, economia cu consum scăzut de uh, carbon, creșterea uh, cercetării, a inovării și a dezvoltării, creșterea albastră și întărirea competitivității pentru IMM-uri. Trebuie, pe de altă parte, să garantăm acțiunea necesară în domeniul investițiilor, a instrumentelor financiare, de cercetare și de concurență pentru a promova toate aceste măsuri. Trebuie ca investițiile să se facă în special pentru capacități tehnologice și inovarea inteligentă, lucru care ar trebui să genereze noi servicii care ar putea fi de tip maritim sau cultural. Trebuie să includem aici și sporturile informale, care sunt esențiale pentru economia noastră în Portugalia. Dacă vorbim despre domeniul cercetării, este important să se crească studiile făcute la nivel socioeconomic pentru zonele de coastă și să sta stabilească care sunt consecințele directe și indirecte ale acestuia în special să se țină cont de rolul esențial al orașelor portoare inteligente. Ar trebui întărite, pe de altă parte, competențele pentru a lupta împotriva lipsei mâne de lucru calificate, pentru a crea locuri de muncă și a-i atrage și mai mult pe tineri în uh, domeniul economiei maritime. Ar trebui să subliniem că economia maritimă este caracterizată de două aspecte esențiale. În primul rând, este vorba de o cultură a transformării care a fost esențială în istoria civilizației noastre. Pe de altă parte, ea are o influență deosebit de mare la nivel european și pentru țările din zona Atlanticului. Trebuie să ținem cont și de conectorii existenți, de cooperarea necesară pentru a putea promova această cultură. În încheiere, aș vrea să spun că trebuie să profităm la maxim de pe urma caracteristicilor acestei culturi maritime. Pentru ca ea să aibă un viitor și pentru a promova turismul de coastă și maritim. În primul rând, planul de acțiune al strategiei maritime al UE pentru zona Atlanticului ar trebui să fie analizat pentru a vedea care sunt prioritățile ce trebuie aplicate pentru zona Atlanticului. Și aici aș vrea să vă spun cât de important este să promovăm activitatea antreprenorială, atât în um, sectorul emergent cât și în cel tradițional, de asemenea recunoașterea reciprocă a programelor de formare. Există instrumente precum FSE, Erasmus Plus sau programul de competitivitate și internalizarea programului de stimul pentru integrare productivă. Toate acestea sunt esențiale. Însă, în afară de acesta, este important să îi atragem pe tineri către aceste profesii. În Portugalia uh, vorbeam de acea alfabetizare atlantică, aș spune, sau maritimă. O prioritate ar fi aceea de a îmbunătăți accesibilitatea și uh, conectarea între orașele portoare inteligente prin diversificarea activităților, prin includerea de noi activități precum turismul. Uh, o ultima și a patra prioritate ar fi aceea de a crea un model de dezvoltare regional, durabil și inclusiv. Pentru a putea implementa în practică toate aceste obiective, e clar că e nevoie de o implicare activă a tuturor părților. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul Marco Di Gioia director afaceri guvernamentale a Asociației Internaționale pentru Linii de Croazieră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări pentru pronunția corectă a numelui meu italian de familie. Stimați eurodeputați, domnule și domnilor, este o onoare să fiu astăzi aici, să vorbesc în fața dumneavoastră. Clia Europe se mândrește să facă parte din povestea de succes europeană, turismul. Astăzi voi vorbi de turismul costier uh, maritim și cum ne poate ajuta să creăm locuri de muncă și creștere și cum noi putem accentua și mai mult succesul acestei povești depășind anumite piedici și bariere. Câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, cu privire la organizația mea. Este cea mai mare asociație de uh, resort, reprezintă 61 de linii de croazieră, 95% la nivel global din capacitate, 13.500 de agenții, 250 de parteneri executivi. După cum vedeți din uh, aceasta, de pe această hartă, acționăm la nivel global, în Caraibe, în Mediterană și în Europa. Dar Mediterana și Europa reprezintă destinația cea mai importantă din lume. Trecând acum la subiectul pe care îl voi aborda astăzi, cred că turismul maritim de coastă ar trebui privit ca un factor cheie pentru creșterea în Europa. Noi, ca sector industrial, venim cu contribuția noastră la creșterea în Europa. Practic, în 10 ani am dublat numărul de pasageri sau respectiv turiști care vin în croazieră în Europa. E vorba de peste 6 milioane de turiști anual care vin în Europa anul trecut am oferit peste 39,4 miliarde de dolari ca impact economic, peste 10 uh, miliarde de dolari uh, ca salarii. Deci, practic, uh, angajăm peste 339.000 de mii de persoane pe an. Însă ne confruntăm și noi, în momentul de față, cu diferite probleme. Am venit așadar aici pentru a solicita și susținerea Parlamentului European pentru a depăși aceste provocări. Cred că nu trebuie să vă convingem pe dumneavoastră despre importanța uh, turismului de croazieră pentru comunitățile maritime. Cifrele vorbesc de la sine și, practic, avem nevoie de o listare a priorităților noastre pentru a avea succes. Și am să le enumăr foarte pe scurt, dat fiind uh, timpul care ne presează. Reformarea codului de vize la nivel european. În conformitate cu cifrele oferite de Comisia Europeană, peste 6 milioane de pasageri potențiali au fost pierduți datorită procedurilor uh, greoaie pentru obținerea vizelor. Regimul de vize din Europa este unul din cel mai restrictiv, cele mai restrictive din lume. Așadar, uh, pierderile aferente. <coughs> Salutăm așadar propunerea Comisiei și de reformare uh, și salutăm și faptul că și dumneavoastră veți veni cu un aviz uh, vis-a-vis -vis de reformarea codului de vize. Nu am să stăruiesc aici cu prea multe detalii, însă credem că viza cu mai multe intrări și viza emisă la graniță și pentru marinari, nu doar pentru turiști, poate declanșa un uh, potențial important în Europa. pentru a avea turiști fericiți, trebuie să dispui și de marinari fericiți, dar și de personal aferent la bordul acestor nave. Bunătățirea conectivității la nivel european reprezintă al doilea pilon. Turismul de croazieră nu se referă doar la porturile de destinație, ci și la explorarea împrejurimilor acestor destinații. Însă, așa cum a arătat și alți vorbitori înaintea mea, uh, lipsa unei infrastructuri corespunzătoare împiedică pe turiști să ajungă la anumite destinații turistice de pe coastă. Sigur că aici putem vorbi și de uh, proiecte de tip uh, PPP, Private Public Partnership, însă la nivel local. Un alt aspect important se referă la îmbunătățirea facilităților portoare. În conformitate cu legislația existentă, care este foarte complicată, statele membre trebuie să ofere facilități portoare corespunzătoare pentru a colecta apele uzate care deja sunt tratate la bordul navelor. Noi constatăm că în multe state membre nu se oferă aceste facilități, deci practic nu suntem în măsură să deversăm aceste ape uzate în conformitate cu legislația europeană. Re revine autorităților locale responsabilitatea în acest domeniu. Sigur că uh, ne implicăm și noi în revizuirea acestei directive și de îndată ce acest această propunere va ajunge în Parlamentul European. Vă vom aborda pentru a rezolva această uh, chestiune. Văd că mi-a expirat uh, timpul și aș dori să vă mulțumesc încă o dată, domnule Kramer și doamna de Monte, pentru invitație. Ca și sector industrial vrem să ne aducem contribuția noastră, însă trebuie să ne reamintim că viziunea noastră și pentru viziunea noastră și pentru viziunea dumneavoastră de turism durabil la nivel maritim trebuie să colaborăm împreună pentru a depăși provocările. Mulțumesc, trecem acum la secțiunea de întrebări. Mai întâi Claudia Daghilar. Dozi interlocutori. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi invitați și, în mod special, reprezentantului guvernului portughez pentru explicațiile oferite. Da, turismul de coastă și maritim cea mai amplă activitate maritimă din Europa. O treime din industria albastră este asigurat 1,2 uh, milioane de locuri de muncă sunt garantate prin această industrie. 183 de miliarde de euro uh, este profitul acestei industrii. Deci, un ofert din încasările în domeniul hotelier din Europa este asigurat de acest turism maritim. Asta înseamnă că există o viziune foarte clară. Nu doar eh, pentru că vin dintr-o țară la eh, coasta atlantică, regiunea Madeira din care vin este eh, atât de eh, apropiat de suflet acest tip de turism. În Madeira suntem într-un fel la periferie și zona Azorelor de asemenea este o periferie să ținem seama de acest lucru și în legătură cu o întrebare care a fost deja uh, formulată, uh, de fapt și această uh, regiune insulară trebuie să fie tratată ca făcând parte din Europa. Să învingem piedicile, să vedem care sunt șansele de dezvoltare. Aș insista și asupra ideii de a forma mănunchiuri, clastere, în uh, Franța, în Spania există uh, stațiuni maritime în care uh, toți actorii din industria turistică colaborează, inclusiv pentru a oferi și activități turistice maritime. Insulele și regiunile de coastă au activitate turistică sezonieră Tocmai de aceea este important să uh, aibă uh, șansa să fie cooptate în aceste clastere europene. Uh, pentru că, mai ales pe plan european, trebuie acționat pentru o strategie maritimă integrată care să stimuleze și turismul și Trebuie văzut și în ce măsură turismul de coastă și maritimă permite șanse tinerilor antreprenori să uh, acționeze și în felul acesta să consolideze regiunile europene. Mulțumesc, Gezine Meissner. Două uh, doamne care vorbesc una după alta și uh, care vin dintr-o zonă de coastă. De când sunt în Parlamentul European, mă ocup de politica maritimă integrată. De fapt, în ultimii șapte ani s-a acordat o atenție deosebită acestui domeniu. Există multe activități pe mare care încă au potențial de dezvoltare și acest lucru se poate face cel mai bine printr-o strategie durabilă, inclusiv ținând seama de biodiversitate. Eu, de altfel, am fost uh, și raportoare eh, pentru spațiul european maritim și uh, acum mă interesează dezvoltarea albastră. Există grupuri de lucru pentru zonele de coastă uh, din care fac parte. Iar în ce privește strategia pentru o dezvoltare albastră, Comisia uh, Uh, este conștientă de faptul că turismul de coastă și maritim este un sector uh, care merită toată atenția. Și pentru că vin din uh, nordul Germaniei, mă gândesc tot timpul la acea regiune de mare Wattenmeer, care este și protejată, este o rezervație UNESCO, dar uh, Există și uh, o zonă în care se practică pescuitul și, uh, de asemenea, uh, energia eolică este captată. Deci, uh, eu v-aș uh, întreba. Uh, Sie beide gerichtet ist, äh, in welcher Art und Weise machen Sie es in Port? Ce vreți să spuneți prin uh, porturi inteligente? și uh, cum puteți sensibiliza turiștii uh, fără uh, să fiți niște pedagogi exagerați în legătură cu frumusețile pe care turismul de coastă sau regiunea Vatenmer, pe care eu am menționat-o deja, le oferă. Deci, cum puteți dumneavoastră să furnizați informațiile necesare. Și o întrebare specială către invitatul nostru din Italia. Eu știu că în Veneția există un număr foarte mare de turiști Um, există uh, croaziere care descarcă foarte mulți turiști care invadează anumite localități. Uh, care ar fi limitele? Mulțumesc. A, uh, publicat un ziar din Germania la sfârșitul săptămânii un articol despre uh, croazierele uh, care sunt uh, organizate și uh, mulți turiști afirmă că nu își mai doresc asemenea călătorii pentru că, uh, de fapt, există uh, un număr mare de oameni care uh, dorm pe navă, care mănâncă pe navă, care poluează, de fapt, și poluează și orașele în care acostează navele cu turiști. Deci, uh, chiar dacă, uh, de fapt, uh, călătoria pe apă este prietenoasă față de mediul înconjurător, există totuși anumite limite. Deci, Există oare și preocupări să se stabilească limite în ce privește emisiile de uh, noxe uh, inclusiv uh, de către uh, navele de croazieră, care uh, cum puteți rezolva această problemă pe viitor? Doamna Suica dorește să adreseze de asemenea o întrebare. Mulțumesc. Da, nu doream să iau cuvântul, dar uh, până la urmă m-ați stimulat uh, dumneavoastră, domnule președinte, cu uh, ultima dumneavoastră întrebare, pentru că eu vin din Dubrovnik, este o situație similară cu cea din Veneția. Există uh, uh, multe nave de croazieră uh, de mari dimensiuni care uh, trag în portul din uh, Dubrovnik, mai ales la sfârșit de săptămână. La început de săptămână nu există acest val de turiști. Oare cum uh, ar putea autoritățile să negocieze cu companiile care organizează croazierele pentru ca să nu fie în aceeași zi atât de mulți turiști care debarcă? pentru că de fapt ne dorim și noi un turism durabil. Iar ă, dacă i-am întrebat pe oamenii din Dubrovnik, nu știu exact ce ar răspunde. Sigur, ei trăiesc în principal din ă, încasările datorate ă, turismului. Dar uh, aici se confruntă cu un fel de turism în masă. Oare trebuie să stimulăm acest tip de turism în masă sau alte forme de turism pe care le-am uh, invocat tot în această după-amiază cu altă discu- în cadrul altei runde de discuții. Mulțumesc! Mulțumesc, Istvan Wei. Mulțumesc, domnule președinte. Națiunea uh, ungară uh, nu este o uh, națiune celebră pentru turismul maritim. Vin uh, dintr-o țară care nu are ieșire la mare. Și uh, ca atare, nu cunoaștem problema celor care eh, trăiesc în eh, marile porturi în care acostează eh, navele de croazieră și care beneficiază până la urmă din banii turiștilor care debarcă acolo. Dar, în ce privește turismul maritim, este un serviciu care este foarte competitiv în Europa Există ă, o mare solicitare aici ă, din partea americanilor, dar și din partea turiștilor asiatici. Suntem de-a dreptul fascinați de ă, mărimea navelor care transportă pe turiști de la o destinație la alta. Da. Am și o întrebare. Rolul nostru nu este doar să îmbunătățim Ehm, și să popularizăm destinațiile turistice din Europa. Cred că și companiile europene trebuie să ehm, se impună mai bine pe piața mondială. Cum putem să le ajutăm ehm, în acest sens, mai ales în sectorul maritim, mă interesează pentru că asta ar însemna până la urmă un profit, profit sporit pentru Europa. Și ultima întrebare, Gileveți. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o întrebare legată de câteva din aspectele care au fost menționate deja. În ce privește zonele de coastă, cum pot fi ele să fie afectate sau stimulate de către navele de croazieră. Trebuie să ne gândim că nu economia locală beneficiază în primul rând atunci când acostează o navă, pentru că de multe ori autocarele așteaptă pe turiști pentru a-i deplasa în alt loc. Deci, cum putem implica aceste regiuni de coastă să facă parte și să beneficieze de o strategie uh, turistică uh, mai cuprinzătoare, uh, astfel încât să nu fie doar perdanți să-i vadă pe pasagerii navelor doar trecând, grăbindu-se să părăsească acel loc spre o altă destinație. Acum răspunsurile. Well, uh, peço desculpa, foi um, um, uma quantidade muito, muito interessante de perguntas diversificadas. Vou ter... Mulțumesc foarte mult. S-au pus foarte multe întrebări mm, variate, așa că am să încerc să răspund pe cât posibil, din câte am înțeles eu. Primul răspuns ar fi la întrebarea referitoare la conectivitate. Conectivitate între grupuri de insule, de exemplu, și nevoia de a înțelege și de a recunoaște această nevoie de conectivitate la nivel european, în special pentru insule, bineînțeles. Mă refer aici uh, și la alte zone, nu neapărat la insulele portugheze. De exemplu, în cele din Macronezia. Trebuie să fie o conectivitate foarte bună și uh, cu Europa. O altă chestiune ar fi aceea adoptării unei politici uh, integrate la nivel maritim. Vă spuneam că aceasta era o parte importantă a planului nostru de acțiune și în ceea ce privește programul pentru spațiul Atlanticului, aceasta ne-a uh, ocupat foarte mult și această abordare va fi din ce în ce mai utilizată și mai recunoscută pe măsură ce recunoaștem uh, cât de importantă este conectivitatea. Acum, dacă revenim la problema tinerilor, cred că avem nevoie de o strategie pe termen lung, nu doar una pentru emisfera nordică, ci un concept mult mai larg pentru întregul Atlantic, pentru a include toate continentele afectate, inclusiv grupurile de insule despre care tocmai vorbeam. 420 de milioane de tineri care reprezintă o adevărată oportunitate de viitor pentru noi și care trebuie inclus în această strategie a Atlanticului. Aceasta este o parte a viziunii noastre strategice pentru creșterea albastră. Dacă revenim la orașe inteligente, la porturi inteligente, este o strategie pe care am adoptat-o pentru porturi, însă nu ar trebui să se limiteze doar la comerț, pentru că există și alte sectoare care ar trebui implicate. Noi suntem îngrijorați pentru că aceasta ar reprezenta adevărate motoare de creștere în zona Atlanticului și ar trebui să existe destule centre de cercetare, acces la informații și un adevărat nucleu în jurul căreia să existe mai puține zone urbane care să fie implicate. De exemplu, turism în zonele mai puțin urbanizate. Dacă trecem acum la consecințele asupra mediului, a turismului de croazieră. În cazul Portugaliei, ne centrăm în special pe uh, cei care vizitează marile orașe și, bineînțeles, portughezii doresc să atragă aceste croaziere pentru a veni să viziteze Lisabona, pentru a face un stopover acolo. Există și problema activității sezoniere și avem nevoie de mai multe propuneri în acest domeniu, combinarea diverselor modalități turistice, a ofertei turistice, sporirea acesteia, a navelor de croazieră și a activităților portoare în general, care pot uh, avea activități uh, turistice la nivel redus. Mulțumesc mult, ne presează timpul care de fapt a expirat. În primul rând, mulțumesc pentru întrebările provocatoare. Din acest motiv, Permiteți-mi să vorbesc italiană, dacă tot trebuie să vorbesc despre Veneția. Așadar, în primul rând, Veneția este o chestiune care nu mai e europeană, italiană, e globală. Nu vreau să intru acum în fondul problemei în ceea ce privește faptul că 80% din populație ar fi împotriva navelor de croazieră, pentru că noi avem altfel de date. Din punct de vedere al mediului, s-a vorbit uh, înainte de acest uh, blue flag, de mm, steagul albastru pentru plaje, uh, dar și pentru avioane de croazieră. Pe 10 aprilie a fost semnat un acord prin intermediul căruia navele acceptă în mod voluntar reducerea emisiilor în portul Veneția. Și asta cu mult mai mult față de normele, și aici uh, trebuie să-l contrazic pe domnul președinte, că legislația la nivel comunitar este destul de strict în acest domeniu și a intrat în, în vigoare la 1 ianuarie 2015. Este vorba de directiva privind sulful, care reglementează foarte uh, sever uh, emisiile navelor în baza conținutului de sulf din combustibil. Navele de croazieră însă își propun ca prin obiectiv durabilitatea, pentru că astăzi clientul, oaspetele, este din ce în ce mai atent la aceste lucruri și vrea să știe că astăzi nava cu care călătorește este una uh, ecologică pentru venețieni, uh, sigur că ei sunt primii care doresc să aibă o, un oraș necongestionat. În orice caz, uh, autoritățile publice ar trebui să planifice un canal alternativ care să permită navelor un alt parcurs, o altă rută, astfel încât să nu se înghesuie în port. Așadar, uh, suntem deschiși vis-a-vis -vis de soluția pe care ne-o va propune guvernul italian, care uh, va prevede de-a o nouă rută care ne va costa mai mult și ca timp și ca bani, dar uh, pe care o vom face pentru a participa la dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește întreprinderile competitive, durabile. Aici uh, suntem de partea dumneavoastră. Și închei cu conectivitatea. La Dubrovnik vă anunț că pe 23 aprilie va avea loc un mare forum al linilor de croazieră, Adriatic Sea Forum, unde se va discuta despre turismul din zonă. Și un ultim aspect, în baza studiilor, dacă nu ar fi Veneția, ar uh, lipsi 500 de uh, milioane de uh, euro în uh, ceea ce privește uh, veniturile porturilor. Mulțumesc. Comisia, dacă dorește pe scurt să mai răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la comentariul făcut în panelul precedent în ceea ce privește sistemul de indicatori, în ceea ce privește turismul durabil. Vreau să spun că se implică sistemul, sunt implicate 200 de destinații, avem feedback din partea unui număr de 80, lucrăm cu experții pentru revizuirea sistemului, care va fi prezentat probabil pe 16 noiembrie aici la Bruxelles și dorim de asemenea să lansăm un premiu pentru aceste destinații. Probabil uh, acest lucru se va întâmpla în ianuarie. Și în al doilea rând am adoptat o comunicare vis-a-vis -vis de o strategie europeană pentru mai multă creștere și mai multe locuri de muncă în zonele de coastă. Și CLIA este de asemenea implicat în acest proiect. Un uh, prim eveniment a avut loc pe uh, marginea clusterelor, apoi dialog uh, paneuropean cu porturile și vom lansa alte 12 acțiuni, ca de pildă privind oportunitățile de finanțare, susținerea parteneriatelor interregionale și specializarea inteligentă pentru aceste zone. Așadar, activăm în aceste domenii și uh, suntem dispuși să cooperăm cu toți actorii implicați. Mulțumesc, atunci aș dori să le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri. Dar mai întâi, mai are cuvântul și raportarea noastră Isabela Del Monte pentru o concluzie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor, colegilor, dar și comisiei. Cred că această dezbatere a fost una foarte diversă, dar și stimulantă. Foarte pe scurt, vis-a-vis -vis de fiecare panel. Pentru Uh, partea digitală. Eu cred că lipsește totuși infrastructura, din câte știm, nu doar uh, în transporturi, ci și în zona digitală. Și dacă rezolvăm această problemă, atunci vom reuși să dezvoltăm turismul și în zonele periferice. Dar uneori nu ține doar de infrastructură. Și mă uh, mă refer la ceea ce s-a spus despre Wi-Fi turistul vrea să aibă un acces rapid, nu vrea să se înregistreze, vrea să fie liber și uneori um, Până la urmă e vorba de problema responsabilității, ceea ce ține de actele normative. Apoi, în ceea ce privește economia de partajare, nu cred că este un sector care poate fi oprit. Muzica probabil a fost uh, pionier în acest sens am asistat la trecerea de la plăci la uh, digital în ultimii ani. Dar în orice caz aceste sectoare trebuie reglementate. Dar un turist uh, rămâne tot un turist. În ceea ce privește numele de marcă Europa, cred că dificultatea constă în crearea conținutului pentru această marcă dar și în distribuția acestei mărci. Ar trebui să respectăm um, ideologia AIDA cu interesul și atenția. Și de asemenea, mi se pare interesant ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de uh, sistemul de sănătate, tratamentele medicale și uh, uh, operațiile estetice. Cred că este o zonă în plină dezvoltare și ar trebui oarecum să cuprinde și această piață. Însă, Apare și chestiunea accesibilității. Trebuie să acordăm atenție și persoanelor mai vârstnice, pentru că se prevede ca în 2050 numărul celor de peste 80 de ani crește de la 5,8 la 30%. Deci trebuie să le acordăm atenție. În ceea ce privește turismul durabil, mă preocupă faptul că doar 1% din întreprindere dispun de un certificat. Trebuie să lucrăm în această direcție. Iar în ceea ce privește cicloturismul, acesta este în creștere și <clears throat> cred că acest lucru va avea un efect economic uh, asupra tuturor uh, întreprinderilor și va avea un mai puțin pronunțat caracter sezonier. În ceea ce privește uh, turismul uh, costier și litoral, cred că și aici se poate interveni la nivelul sezonalității. Cred că nu se poate spune că există un turism bun și unul rău. Cred că turismul trebuie să fie prezent pe întreaga durată a anului și perceput ca atare. Sigur că trebuie făcute investiții și atunci când se fac și cu respect față de mediu, acest lucru trebuie să fie undeva recunoscut. De asemenea, trebuie subliniată importanța turismului pentru că implică, și acest lucru nu s-a spus, și locuri de muncă pentru femei, dar și pentru tineri, tocmai sectoare care au fost în criză în ultimii ani. Și cred că dacă putem să facem pârghe din uh, turism, atunci putem să contribuim și la locuri de muncă pentru aceste categorii în dificultate. Mulțumesc uh, tuturor! Mulțumesc uh, raportoarei. Aș mai vrea și eu să fac o scurtă sinteză. S-a spus de multe ori că Europa este foarte diversă și a oferta Europa este atât de dificil pentru că suntem atât de diversi. Dar uh, diversitatea este o sursă de bogăție, nu de sărăcie. Și totuși uh, constat că mergând din oraș în oraș uh, văd aceleași produse m-am dus prima dată în Italia, erau alte magazine, alte oferte. M-am dus în Franța, totul era complet diferit. Însă acum lucrurile se armonizează, ceea ce face ca pentru turiști lucrurile să fie mai plicticoase. Trebuie așadar să încercăm să ne păstrăm diversitatea și faptul că putem acționa împreună în diversitate se vede la strategia dunăreană. Nu doar Uh, statele riverane, uh, participă, ci și cele din apropiere și doresc să își promoveze împreună produsul cu diferențieri. Pentru că, iată, între România și Serbia există diferențe majore. Foarte interesant. Se cred că se poate merge în această direcție. Și în al doilea lucru la care vreau să mă refer, Întrebarea era dacă ușile sunt închise sau deschise. Eu cred că porțile pentru Europa sunt deschise larg, dar în direcția greșită. Pentru că dacă astăzi pot să zbor mai ieftin în America decât cu trenul de la Berlin la Paris sau la Roma, și că se renunță acum și la trenurile de noapte, atunci oamenii sigur că vor lua decizia să meargă în uh, America. Și nu e bine. În Franța, de pildă, 77% dintre francezi își petrec concediul în Franța, lucru care se poate schimba. N-ar fi rău dacă ar rămâne în Europa, dar dacă ar pleca complet din Europa, nu cred că ar fi un lucru așa de bun. Și noi susținem acest lucru prin reglementări, cele 30 de miliarde pe care le primește aviația pentru mm, kerosen, atunci ar putea ca logica noastră să fie greșită. Dacă susținem un sector, dar alte sectoare, de pildă căile ferate, au dezavantaje. Trebuie să ne mai gândim și la acest lucru. Și mai ales faptul că doar 2% dintre călătoriile cu trenul sunt transfrontaliere în Europa. Este de necrezut. Și aici uh, trebuie să se întâmple ceva și mă uit aici către comisie. Condițiile cadru trebuie să se uh, schimbe și am discutat acest lucru și azi dimineață. Avem nevoie de o concurență echitabilă și între diferitele modalități de transport. În final, aș dori însă să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de astăzi, de asemenea și tuturor eurodeputaților prezenți astăzi și ascultătorilor și în final aș dori să mulțumesc și interpreților pentru că am depășit cu un sfert de oră și nu au fost proteste. Știm să apreciem gestul dumneavoastră. Încă o dată mulțumiri pentru interpreți.